Okay, let's start, dear colleagues. I sub, I submit... Dragi colegi, haideți să începem. Vă supun următoarele modificări aprobării. Votul va fi amânat de pe data de 13 septembrie pe 15 septembrie. Audierea comună de pe data de 15 septembrie va fi prelungită până la ora 1 punctul 26 cadrul european referitor la integrarea populației Roma va fi amânată până la următoarea întâlnire 27 și 29 referitor la schimbul de date referitor la schimbul de date dactiloscopice va fi amânat Punctul referitor la uh, sistemul de informații pentru vize va începe la ora 5. Punctul 31, referitor la acordul uh, umbrelă între UE și Statele Unite, va fi, se va desfășura de la 5.25 la 6. Iar întâlnirea extraordinară a coordonatorilor libe va începe de la ora 6 cu ușile închise. Dacă nu există obiecții, se consideră ordinea de zi adoptată ca atare. Dragi colegi, vă informez că, din păcate, interpretarea în croată și maghiară nu va fi disponibilă. Și îmi cer scuze înspre irlandeză nu va fi disponibilă. Domnul Timothy Kirchhoff a fost numit raportor pentru accesul la informații referitor la uh, sistemul de informații pentru viza, pentru viză. și de către Europol. Doamna Monico Vlașicova a fost numită raportor pe următoarele rapoarte. Exchange with regard to dactyloscopic data in Sweden. Schimbul de date automat referitor la date dactiloscopice în Suedia, Belgia și Pol- Polonia. Lista recomandărilor coordonatorilor se, găse, se găsește în documentele pentru această ședință. Comisia sprijină recomandările coordonatorilor? Da, foarte bine. Vom adopta minutele de la întâlnirea din ianuarie 26 și 27, dacă nu există obiecții, mm, acestea sunt considerate ca fiind adoptate. Punctele 4, 5, 6. Dragi colegi, următoarele puncte de pe ordinea de zi sunt uh, prezentări de către Consiliu și Comisie și considerate la unor uh, proiecte de rapoarte referitor la substanțe psihoactive și măsuri de control pentru acestea. Termenul limită pentru consultări începe pe data de 7 octombrie. Având în vedere însă faptul că e un subiect urgent, uh, coordonatorii LIBE au hotărât la întâlnirea de pe 7 septembrie să lucreze doar în limba engleză. Am să dau acum cuvântul Consiliului și Comisiei să prezinte cele patru rapoarte și apoi coordonatorilor. Domnul Mathieu Goner, în, uh, ca reprezentant al președinției luxemburgheze, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Stimați membri Parlamentului European, în uh, sentința sa Curtea Europeană de Justiție a hotărât ca, înainte de a adopta o măsură de punere în aplicare, Consiliul trebuie să consulte Parlamentul în ceea ce privește interzicerea substanțelor psihoactive. Pentru a respecta această sentință din 2015 și pentru a astfel uh, pune în aplicare noua procedură justificată de ceș? Consiliul și-a revizuit procedurile. Deciziile de până în aplicare au fost uh, aduse la atenția Parlamentului în urmă cu câteva săptămâni, mai ales uh, în atenția Comisiei Libe. După cum bine știți, scopul acestor uh, măsuri este acela de a controla o serie de substanțe psihoactive periculoase. Acestea sunt substanțe periculoase, mare parte pentru că sunt substanțe ilegale care se găsesc la dispoziția consumatorilor și care imită efectele unor uh, medicamente tradiționale. Pe de altă parte, alcătuirea exactă și riscurile pentru sănătate sunt necunoscute. Iată de ce reprezintă un pericol pentru sănătate și pentru măsurile de control uh, al narcoticelor. Dați-mi voi să vă prezint uh, pe scurt care sunt măsurile pe care uh, dorim să le punem în aplicare. Am să Mă refer doar la, numele, la versiunea succintă a numelor. În ceea ce privește substanțele care trebuie supuse controlului, în uh, primul rând 4MA s-au înregistrat uh, numeroase cazuri de deces. Cea de-a doua substanță, 5,2 aminopropilindole, a fost uh, legată de cel puțin 24 de cazuri de decese și nu prezintă niciun folos medical. Cel de-al treilea tip de substanță care va fi supusă unui, unor măsuri de control, și anume 25I NBOME, a fost de asemenea legată de numeroase cazuri de decese și până la 525 de cazuri de intoxicație alimentară și peste 100 de decese. Decese care au fost raportate de cel puțin 8 state membre. În ceea ce privește cea de-a patra nouă substanță psihoactivă care va face obiectul măsurilor de control ale Consiliului din 2015 bară 387, substanță cunoscută ca 4,4 DMAR, a fost legată de cel puțin 31 de decese în statele membre, iar cealaltă substanță MT45 a provocat cel puțin 28 de decese în statele membre. Toate substanțele care vor face obiectul în măsuri de control în temeiul acestor uh, decizii sunt uh, substanțe care ar pune un pericol grav pentru sănătatea generală a populației dacă acestea nu ar fi controlate. Această concluzie reiese din studiul de impact uh, realizat de Agenția Europeană pentru Medicamente. EMA a furnizat suficiente informații care justifică supunerea acestor substanțe unui, unui control. Președinția Consiliului este încrezătoare în faptul că Parlamentul împărtășește această părere și anume că substanțele psihoactive sus amintite trebuie să facă obiectul unor măsuri de control. Prin urmare, considerațiile prezentate astăzi pot fi adoptate cât se poate de repede. Vă mulțumesc pentru atenție. Comisia, vă rog. Mulțumesc foarte mult, stimați membri ai Parlamentului European. Dați-mi să completez uh, prezentarea președinției luxemburgheze. Comisia a venit cu inițiative menite să interzică aceste 8 substanțe aflate în discuție astăzi. Aceste substanțe au fost legate deja de numeroase cazuri de decese și de intoxicații în numeroase state membre. Sunt, cu, că, prin urmare, numeroase, foarte periculoase. Prezintă, de asemenea, riscul răspândirii în Uniunea Europeană. Aceste substanțe sunt comercializate pe stradă, în mod ilegal și unele chiar și pe internet. Din câte știm, niciuna din aceste substanțe nu prezintă vreun folos medical. Comisia a dat curs procedurii pentru controlul substanțelor psihoactive. Prin urmare, concluziile studiului de impact elaborat de EMA și în baza considerațiilor comisiei de la momentul respectiv, considerații valabile și astăzi, uh, luând în considerare așadar toate acestea, s-a ajuns la concluzia că aceste substanțe trebuie interzise. Având în vedere riscurile pe care aceste 8 substanțe le presupun pentru sănătatea cetățenilor, credem că este foarte important să luăm măsuri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! domnul Boni, raportor pentru cele două proiecte de raport. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc frumos, dragi colegi. Aș dori să prezint pe scurt două rapoarte referitoare la hotărârile Consiliului de pune în aplicare E vorba de supunerea două substanțe psihoactive unor măsuri de control. În ambele situații, Parlamentul a fost consultat, așa cum s-a amintit înainte. Prima decizie 2014 bară 0340 presupune supunerea a două substanțe unor măsuri de control. E vorba de 4,4 DMAR și MT45. Ambele substanțe au fost uh, evaluate de uh, o comisie științifică. Raportul referitor la 4,4 DMAR a fost prezentat Comisiei și Consiliului pe data de 19 septembrie 2014, iar substanța a fost introdusă în sistemul de alertă timpurie în decembrie 2012 s-au înregistrat 31 de uh, decese în trei state membre între luna iunie 2013 și iunie 2014. Această substanță nu are niciun folos medical atât pentru oameni cât și pentru animale în Europeană. O altă substanță care face obiectul acestui raport este MT45, Raportul a fost prezentat pe data de 6 octombrie 2014 Consiliului și Comisiei. 28 decese au fost înregistrate între noiembrie 2013 și iulie 2014. Nici această substanță nu prezintă vreun folos medical pentru Uniunea Europeană. Ambele substanțe nu sunt marcate pe uh, lista ONU pentru uh, controlul narcoticelor sau substanțe psihotropice. Nu fac de asemenea obiectul unei evaluări la ora actuală și nu a făcut obiectul unei evaluări în trecut de către ONU. La ora actuală nu se întrevede realizarea unei asemenea evaluări. Iată de ce un motiv suplimentar ar trebui să se desfășoare un control în Uniunea Europeană. Conform studiului de impact realizat de EMA, aceste substanțe prezintă un pericol dacă se întrunesc într-adevăr condițiile necesare, eu propun ca măsurile propuse de Consiliul să fie adoptate. De ce am întârziat atât de mult? A trecut un an din momentul în care am luat la cunoștință informațiile referitoare la impactul negativ al acestor substanțe. Trebuie să ținem cont însă și de faptul că lucrăm cu un sistem nou care va permite o interdicție temporară. Prin urmare, aceste substanțe vor fi interzise de îndată ce se va realiza o evaluare inițială. Prin urmare, aceste substanțe vor putea fi scoase de pe piață mai repede, nu va fi nevoie să treacă un an. Comisia a reacționat deja în aprilie 2014. Consiliul însă continuă să lucreze um, la acest punct, fără însă a fi ajuns la rezultate. Iată aici o rugăminte pe care o adresez președinției luxemburgheze să se grăbească un pic. Știm însă că se um, creează noi substanțe, apar tot mai multe victime și nu avem Uh, nicio cale în Europa de a reacționa la apariția acestor noi substanțe psihoactive. Nu ar trebui să mai pierdem timpul. Cel de-al doilea raport pe care aș dori să vi-l prezint astăzi este un raport referitor la o decizie a Consiliului menit să supună 4 metilamfetamină măsurilor de control. E vorba de dosarul 2013 bară 0021. Raportul a fost prezentat Comisiei pe ...29 noiembrie 2012. S-au înregistrat 21 de ce sunt statele membre. Substanța prezintă o toxicitate crescută și există dovezi care indică un risc sporit atunci când substanța respectivă este luată în conjuncție cu altele. Nu prezintă niciun uz dovedit în scop medical. În tocmai precum celelalte două substanțe nu face obiectul studiului în sistemul ONU. Iată de ce noi ar trebui să fim și mai atenți. Această decizie înlocuiește decizia Consiliului cu numărul 129 din 2013. Principalul eh, rezultat al, al eh, cazului a fost următorul. Consiliul trebuie să consulte Parlamentul înainte de a adopta decizia de a supune o substanță psihoactivă unor măsuri de control în Uniunea Europeană. Iar acest lucru se întâmplă acum dispozițiile deciziei anterioare vor rămâne în vigoare până ce noua decizie va intra în vigoare. Vă mulțumesc foarte mult! Noi recomandăm aprobarea acestor decizii. Mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru cooperare. Uh, now it's time for Mrs. Urmează doamna eh, Teresa Jiménez Becerril Barrio. Eh, în primul lugar, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dorem să mulțumesc Consiliului și Comisiei și domnului uh, Borni pentru intervenție și uh, pentru eforturi. După explicațiile pe care tocmai le-am auzit, nu voi repeta cât este de important să fie informat Parlamentul de către Consiliu în ceea ce privește descoperirea noilor substanțe psihotropice. Azi prezint două rapoarte, deși nu am prezentat niciun amendament la propunerea Consiliului. Mesajul este clar, aceste noi substanțe trebuie să fie supuse măsurilor de control din întreaga Uniune Europeană, pentru că uh, Uh, acest, uh, altfel pot apărea obstacole în uh, aplicarea legii. Trebuie să-i protejăm pe consumatori împotriva riscurilor pe care, îl pot, mm, riscurilor pe care le pot presupune, poate presupune consumul de aceste substanțe. <clears throat> Primul dintre rapoarte se referă la substanța 25 I NBMN și a doua substanță este H7921. A treia substanță este MPDW, V, iertați-mă. În trei state membre s-au uh, înregistrat patru decese asociate cu 25 INBOME, în uh, alte state membre sau s-a detectat un nivel înalt de toxicitate uh, și s-au semnalat 32 de cazuri de intoxicări nemortale. Aceste substanțe trebuie controlate pentru că altfel consecințele asupra sănătății publice pot fi uh, importante. Norvegia a notificat observatorul drogurilor și European al Drogurilor și Toximaniilor și uh, Europol a fost notificat cu privire la substanța 25 INBE. În uh, privința substanței H7921, uh, lucrurile sunt mai dificile, însă, conform consumatorilor, efectele H7921 seamănă cu cele ale opiaceelor ușoare, adică ușoară euforie. MP3, MDPV se aseamănă metamfetaminei și cocainei, deși este mai potentă și durează mai mult. Ca efect, în septembrie 2009 și august 2013 s-au înregistrat 108 uh, cazuri de deces în 8 uh, state membre. Al doilea raport se referă la substanța 5,2 aminopropil indole, Datele existente um, sugerează că toxicitatea acestei substanțe pot duce la uh, hipodermie, tahicardie, agitație și uh, tremurături în uh, persoane, la om. Având în vedere că aceste două substanțe sunt considerate suspecte și posibil periculoase pentru sănătatea cetățenilor, cer susținerea liberă pentru aprobarea raportului Consiliului pentru implementarea de măsuri de control pentru aceste substanțe. 16 septembrie la ora 12 este termenul limită pentru amendamente și 22 uh, septembrie se va vota în uh, plenar, uh, se va vota în 5-8 octombrie Ajută uh, Mulborni, uh, sunt foarte îngrijorat în ceea ce privește situația actuală a regulamentului și directivei referitoare la substanțele psihotropice pe care anul trecut am adoptat-o la Parlament. Avem nevoie de un sistem urgent uh, antidrog în care să se aplice sub principiile Uniunii Europene. Trebuie să avem un mecanism care să le permită statelor membre să lucreze împreună astfel încât uh, noile substanțe psihotropice periculoase să fie interzise mai rapid și mai eficient. Cer Consiliului să accelereze negocierile între statele membre pentru a ajunge la un acord bun privind temeiul legal al celor două instrumente și nu îl cer doar eu, ci toți uh, cetățenii europeni doresc acest lucru pentru ca noile substanțe uh, periculoase să fie interzise pentru consumul uman în Europa. Europeană. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Now it's time for the shadow reporter. Mulțumesc. Acum le voi da cuvântul raportorilor din umbră dacă doresc să participe la dezbatere. Nu? Domnul Stevens, aveți, are cuvântul. Doamna Stevens, mă iertați. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, raportorilor pentru uh, propunerile și uh, pentru, pentru făcute și pentru acest raport. În numele grupului meu vreau să vă mulțumesc și să um, vă spun că aștept în răbdare cooperarea noastră viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc. Termenul limită este la pe 17 septembrie la ora 12 pentru amendamente. Dacă va fi nevoie, vom avea uh, un vot la liber pe 22 septembrie. Votul la plenar va avea loc uh, în prima sesiune din octombrie, între 5 și 8 octombrie, cel mai târziu pe 7 octombrie. În final, aș dori să întreb Consiliul și Comisia dacă doresc să intervină pentru a trage concluzii. Mulțumesc foarte mult! Prin urmare, vom trece la următoarea parte a discuției de azi. Următorul punct de pe ordinea de zi este prezentarea doamnei Gabriel de la PPE în legătură cu acordul uh, privind renunțarea la vize cu 9 uh, țări, 5 uh, state din Caraibe, 5 state din Asia Pacific și Emiratele Arabe Unite. În iulie, Comisia a prezentat aceste nouă acorduri care duc la eliminarea vizelor pentru cetățenii acestor nouă țări și pentru cetățenii din uh, Uniunea Europeană atunci când uh, călătoresc pentru o perioadă de timp de maxim 90 de zile, în orice perioadă de 180 de zile. Negocierile privind renunțarea la vize um, au uh, fost începute la sfârșitul anului 2014 și acordul a fost semnat în mai 2015 apoi trimis Parlamentului și Consiliului. Parlamentul a fost informat în ceea ce privește aplicarea provizorie a uh, acestor acorduri de la semnarea lor. Voi începe prin a-i da cuvântul doamnei Gabriel și apoi uh, raportorilor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă rog să mă iertați pentru că am întârziat. Astăzi îmi face mare plăcere să vă prezint cele nouă acorduri care uh, uh, amintesc încheierea acordurilor de renunțare la vize cu uh, cele nouă state. Aceste nouă țări pe care uh, le puteți vedea pe listă au fost trecute de pe uh, lista negativă, lista pozitivă a uh, Uh, regulamentele referitor la renunțarea la vize anul trecut. După încheierea acestor acorduri, uh, Comisia Înainte de a, de a semnarea acestor acorduri, Comisia a purtat negocieri bilaterale cu fiecare din uh, cele nouă state. Acum adunarea noastră trebuie să se pronunțe în ceea ce privește încheierea definitivă a acestor acorduri. Vreau să vă amintesc în prealabil că procedura nu permite depunerea de amendamente. Trebuie doar să adoptăm sau să respingem uh, proiectele de raport și uh, să ne dăm acordul pentru încheierea fiecărui raport. Expunerea de uh, motive îmi permite să atrag atenția asupra două tipuri de chestiuni. Pe de o parte, valoarea ajutată um, a acestor acorduri de scuție de viză și, în, în al doilea rând, rolul jucat de Parlamentul European în încheierea acestor acorduri. Valoarea ajutată comună um, este o valoare simbolică și politică, pentru că înseamnă că aprofundăm relațiile între Uniunea Europeană și cele nouă state și reprezintă de asemenea un mijloc suplimentar de a intensifica dialogul politic, inclusiv uh, în ceea ce privește drepturile omului și libertățile fundamentale, în ceea ce privește uh, Emiratele Arabe Unite. Negocierea acestui acord a permis deja înființarea unui grup de lucru tehnic UE, Emiratele Arabe Unite, privind drepturile omului și în contextul acestor acorduri vom avea alte ocazii de a ne continua dialogul politic cu uh, țările ACP asupra chestiunilor care rămân prioritare pentru Uniunea Europeană, de exemplu uh, abolirea pedepsei capitale și egalitatea între femei și bărbați. În al doilea rând, aceste acorduri vor oferi oportunități economice atât uh, statelor terțe cât și Uniunii Europene, pentru că va crește fluxul turistic și se va uh, călători mai ușor, uh, cel puțin de către antreprenori și investitori. În al treilea rând, în raportul meu, uh, spun că nu există un risc de securitate pentru Uniunea Europeană în general nu se resping aproape deloc vizele, solicitările de vize. În ceea ce privește Trinidad Tobago, aproape jumătate din uh, solicitații de viză au uh, obținut vize la, cu intrări uh, multiple, ceea ce arată că nivelul de încredere în aceste state a crescut. În acest stat a crescut. Acest punct este foarte drag, atât mie cât și celorlalți membri ai Comisiei Liber. Raportul acesta ne permite să facem câteva observații pe care le-am evocat și anterior și Aș vrea să aud astăzi uh, și răspunsuri mai satisfăcătoare din partea Comisiei în legătură cu observațiile pe care le facem. În primul rând mă refer la obligația Comisiei de a informa regulat, periodic, uh, Parlamentul European în ceea ce privește evoluția negocierilor și uh, monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor bilaterale, în special prin comisiile mixte de gestiune a acordurilor. De aceea aș dori să-mi răspundă Comisia Europeană la întrebarea scrisă pe care i-am adresat-o și în care să mă refer la aceste două aspecte. În raportul meu insiste, de asemenea asupra importanței, uh, chiar înainte de, a, de intrarea în vigoarea acordurilor, de a ne asigura că se respectă criteriile din uh, regulament, adică respectarea uh, drepturilor omului și reciprocitatea, egalitatea de tratament a cetățenilor europeni fără a face distinția în funcție de naționalitate. Și un alt element la care țin foarte mult, aș vrea vrea să denunț practica ce constă în semnarea și, a punerea, și punerea în aplicare a acordurilor pro, cu provizoriu înainte de aprobarea acordată de Parlamentul European. Acest lucru afectează negativ prerogativele noastre, ne aduc prejudicii și cred că și noi avem dreptul să apărăm cât mai bine drepturile cetățenilor. Dacă Parlamentul ar fi implicat mai mult în negocieri, cred că ar putea uh, fi puse mai repede în aplicarea acordurilor, fără să se restrângă, limiteze marja de manevră a Parlamentului în deciziile sale. vă acestui punct vreau să insist uh, mai mult. În concluzie vreau să mulțumesc secretariatului, dar de asemenea vreau să le mulțumesc colegilor și în special raportorilor din umbră pentru contribuția adusă. Și uh, mă opresc aici cerându-vă să um, votăm uh, pentru aceste nouă acorduri pentru uh, cetățenii europeni, dar și pentru cetățenii acestor nouă state. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, now it's time for shadow reporters. Mulțumesc, este rândul raportorilor din umbră. Comisia mai întâi și apoi raportorii din umbră. Consiliul sau Comisia? Cine dorește să ia cuvântul? Bine, Comisia are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Tocmai am ajuns. Deci nu știu ce a spus doamna Gabriel, dar sigur am citit rapoartele și aș vrea să salut aceste rapoarte pentru că sunt rapoarte pozitive. Deci uh, Așteptăm cu nerăbdare să vedem consimțământul Parlamentului la acest acord de ridicare a vizelor. Știu că a făcut un comentariu în ce privește aplicarea provizorie a datei, de la data semnării. Pe acest subiect aș vrea să spun că am urmărit, am urmat precedentul stabilit prin alte acorduri similare din 2009 și am informat uh, Comisia Libe printr-o scrisoare trimisă de directorul meu general în martie anul acesta. Am informat așadar Parlamentul că aceste acorduri vor intra în vigoare la data semnării. Știu că e un pic uh, ciudat faptul că Parlamentul își va da consimțământul la, uh, asupra unor acorduri care deja se aplică, dar, din nou, e un precedent pe care îl avem și suplimentar aș vrea să adaug că oricum acordurile nu sunt controversate. Nu cred că există nimic în ele care să uh, merite o analiză suplimentară și de evident uh, Parlamentul deja își dăduse consimțământul începește transferul acestor țări pe lista pozitivă uh, de vize deci cred că toate aceste elemente duc la faptul că aplicarea provizorie de la data semnării n-ar trebui să fie, să creeze, să, ridică, să ridice dificultăți prea mari. Din nou aș vrea să mulțumesc domnule Gabriel foarte mult pentru aceste rapoarte foarte pozitive și uh, vom veni înapoi la noastră în viitor cu, <clears throat> cu alte acorduri similare pe care le negociem sau le-am negociat în același pachet, probabil sperăm uh, în cursul acestui an. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Președinția Consiliului nu a cerut uh, cuvântul. Raportorii din umbră, dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Da? Doamna Stevens. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, dragi colegi. Și eu vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru munca depusă. În uh, general, aceste acorduri ar trebui să fie văzute ca o modalitate de a încuraja contactele la nivel interuman între aceste țări și Uniunea Europeană și ar trebui să ofere mai multe oportunități pentru creșterea turismului și pentru relațiile de afaceri între Uniune și aceste țări. Efectul acestor acorduri va fi că va fi mai ușor pentru cetățenii acestor țări, mai ales pentru cei care sunt călători frecvenți în Uniunea Europeană, să primească viză pentru un termen scurt care să le permită să călătorească liber în Uniunea Europeană. Suntem de acord cu raportorul că niciunul dintre acordurile provizorii nu prezintă niciun risc de securitate pentru zona Schengen în ce privește imigrația clandestină. În cazul acordului între Uniunea Europeană și Emiratele Arabe Unite, sperăm în special că acest acord va stimula cooperarea în ce privește lupta împotriva terorismului, traficul de persoane și uh, lupta cu schimbările climatice și de asemenea va îndemna Uniunea uh, uh, Emiratele Arabe să facă progrese pe drepturile uh, femeilor, ale migranților, libertatea de exprimare și mai departe și sunt nerăbdătoare să colaborăm în continuare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gillian. Euh, mulțumesc, mă scuzați că am întârziat, dar totuși am ajuns la timp. Vreau să o felicit și eu pe raportoare pentru munca sa, pentru că este o muncă aprofundată de cercetare și importantă și pe care a făcut întotdeauna în colaborare cu raportorii din umbră, așa cum știa să facă. Sigur, uh, susțin complet abordarea pe care a avut-o asupra tuturor proiectelor de raport. Vreau să insist totuși foarte rapid pe câteva elemente. Ce privește elementele a zice, interesante care au fost indicate de doamna Stevens. Vreau să spun că mi se pare că acest tip de acord uh, stimulează în special mobilitatea, dezvoltarea legăturilor economice, dar și din punct de vedere umanitar trebuie să se dezvolte legăturile, dar și din punct de vedere cultural și științific și sigur stimulează contactele între oameni. În alt registru vreau să reamintesc faptul că e important ca Parlamentul să poată urmări aplicarea acestor acorduri. Avem uh, un pic senzația că în momentul uh, în care aceste rapoarte sunt redactate, discutăm despre ele și după aceea nu mai avem niciun fel de informații regulate, mai ales că uh, în grupul nostru adesea am exprimat această idee Nu putem decât să regretăm că aprobarea Parlamentului intervine atunci când acordurile au fost deja puse în aplicare provizorie. Nu e prea satisfăcător pentru Parlament și pentru respectul puterilor sale, deci cred că trebuie să încercăm să facem progrese pe această chestiune, mai ales în ce vește informarea. Și apoi vreau să insist de asemenea asupra nevoii de a avea un mecanism de reciprocitate. Cum spuneam, uh, Eh, dincolo de eh, opinia pozitivă, aș spune că dacă sunt elemente care demonstrează că Emiratele Arabe Unite din dorință de au o dorință de apropiere de standardele europene, totuși sunt eh, destul de departe, ca să spun doar așa, începește drepturile omului, drepturile femeilor, libertatea de expresie, general. Deci, mai au încă mult de lucru și asta e important pentru, pentru această țară. Dar vreau să-mi uh, exprim susținerea față de aceste rapoarte, dar și o frustrare în legătură cu modul în care acordurile sunt promovate. Aș vrea să o rog pe doamna Gabriel să intervină din nou dacă dorește. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc raportorului din umbră și colegii Stevenson pentru comentarii, de asemenea comisiei pentru încercarea de răspuns, pentru că și eu doresc să spun încă o dată că nu doresc să creăm un precedent pentru a instaura practici durabile, deci acesta trebuie să rămână un singur precedent, dar mă alătur doamnei Guillaume pentru că Parlamentul trebuie să, informa, să fie informat la timp. Parlamentul nu este aici ca să obstrucționeze acest dosar, nu e un obstacol, din contră se poate colabora și lucra în uh, termenele prevăzute, pentru că toți cunoaștem importanța acestor acorduri, dar respectând tratatele și informarea care este datorată să se facă Parlamentul European. Și de asemenea vreau să atrag atenția că am dorit să avem informații suplimentare și asupra altor țări, care au fost transferate, pentru că vă reamintesc, v-am reamintit în, în prezentarea mea că au fost 19 alte transferate, mai ales Peru și Columbia, și nu vrem cu acestea două mai ales să ne trezim în aceeași situație cu cea de astăzi, pe care discutăm astăzi cu cele nouă țări. Deci mulțumesc din nou colegilor pentru activitate și Comisie pentru Cooperare. Rămânem în așteptarea unor informații mai regulate, dar cred că avem o bună bază de cooperare pentru a avansa pe aceste dosare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Dragi colegi, aș vrea să vă informez că termenul limită pentru amendamente este septembrie 21 la ora 12 și doar amendamentele de procedură vor fi uh, acceptate. Mulțumesc foarte mult și acum Putem uh, continua? Vă așteptam, stimate, stimați colegi, vom uh, trece la pachetul privind vizele. Vom începe cu uh, codul privind vizele și după schimbul de opinii pe acest subiect. Vom continua cu... Domnule Tunic. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că pentru prima dată mergem mai repede decât e prevăzut în ordinea de zi. Am ca atare timpul necesar pentru a prezenta acest proiect de raport referitor la revizuirea codului de vize pentru Uniunea Europeană. Lucrăm deja de luni bune la această revizuire a raportului E vorba aici și de acea viză itinerantă. Proiectul se va prezenta în această după amiază și integrează așa numitul pachet pentru vize. Înainte de toate, mulțumesc ca de obicei secretariatului pentru activitatea sa. Îi mulțumesc de asemenea și colegii mele Tania, care și-a adus contribuția la redactarea acestui dosar. Am să prezint, prin urmare, raportul. Este rezultatul unei activități intense în care s-a încercat integrarea contribuțiilor tuturor raportorilor din umbră, cât și a colegilor care au prezentat amendamente. În urmă cu câteva luni s-a prezentat uh, un proiect de lucru, de asemenea s-a condus o audiere pentru a prezenta proiectul de lucru al Comisiei. Am organizat de asemenea numeroase întâlniri sectoriale cu reprezentanți ai sectorului, cu grupuri de interes vizate de conținutul acestei propuneri legislative a Comisiei. Am avut astfel ocazia de a conduce un schimb de opinii și cu reprezentanți ai mediului universitar, profesorilor și cadre didactice din Uniunea Europeană. Am încercat de asemenea să văd care este impactul asupra cetățenilor statelor terțe ale acestei legislații. Am încercat să vedem cum se aplică legislația UE în rețeaua consulară, în, consularele care se, în consulatele care se află în afara Uniunii Europene, așadar, am încercat să strângem cât mai multe informații de la consulatele din afara Uniunii Europene pentru a vedea cum funcționează în practică sistemul de vize al Uniunii Europene. Uh, pentru a putea în acest fel completa proiectul de raport. În primul rând, câteva informații cu caracter general. Deja în prezentarea documentului de lucru am afirmat că filozofia propunerii comisiei este, să spunem, în principiu una corespunzătoare. E vorba de a ușura dobândirea vizelor, actualizând codul de vize al Uniunii. În acest fel se încearcă corectarea unor probleme referitoare la funcționarea acestui sistem, probleme identificate de-a lungul anilor. În același timp, se încearcă îmbunătățirea potențialului pe care îl uh, prezintă codul de vize în ceea ce privește schimbul uh, de uh, persoană între Uniunea Europeană și restul lumii. Este de aceea foarte important să subliniem nevoia de a menține standardele cele mai înalte de securitate și de control al imigrației în general. În același timp însă trebuie să ne asigurăm că promovăm proiectul european al circulației legitime de persoane pe teritoriul Uniunii Europene. Iată de ce Um, acest obiectiv al obținerii de vize este unul pe care noi îl împărtășim. Suntem de asemenea de acord cu inițiativa de a um, simplifica procedura. În consecință, trebuie să luăm în calcul, um, de pildă, eliminarea cerinței ca persoana să fie prezentă fizic uh, pentru a solicita viza, pentru a modifica de asemenea termenele existente și să luăm în calcul posibilitatea de a folosi noile tehnologii, și anume um, expedierea pe cale electronică a vizelor. În ceea ce privește securitatea, există niște considerații foarte clare. Emiterea vizelor nu are nimic de a face cu relaxarea cerințelor de securitate. Iar acest lucru se poate constata adesea în uh, procedurile lente și care durează foarte mult uh, și ca atare împiedică emiterea rapidă a vizelor. Noi nu vorbim aici de criteriile pentru emiterea vizelor, ci vorbim de procedura de emitere a acestora, procedura de solicitare și emitere a vizelor. Este un lucru de care trebuie să ținem cont, uh, un lucru foarte important de care trebuie să ținem cont în această discuție. Am să trec în continuare la prezentarea amendamentelor pe care eu le-am înaintat și pe care eu le-am rezumat pentru a le explica colegilor uh, care este viziunea mea referitor la cum ar trebui să fie codul de vize. În primul rând, amendamentele solicită modernizarea procedurii. Ar fi logic să existe un dosar electronic în care să se regăsească documentația necesară și care să poată fi completat electronic. Articolul 2.2. Consulatele de asemenea trebuie să dispună de posibilitatea de a emite Um, dosare de um, candidatură electronice. Articolul 6, am dorit să extind termenul uh, de la 6 la 9 luni. E vorba aici de o reacție, practic, la uh, modificarea tipului de călătorii. Aceste călătorii sunt uh, planificate adesea cu mult timp înainte și prețurile biletelor de multe ori uh, sunt mult mai mici dacă biletele sunt achiziționate cu mult timp înainte. Iată de ce am hotărât să extind termenul de la 6 la 9 luni. În continuare, alocarea tot mai mare a celor vize cu intrări multiple. Cred că este o formulă care este favorabilă atât solicitanților cât și consulatelor care le emit. Este de asemenea foarte important să vorbim și de uh, vizi, sistemul de informații referitor la vize. Acesta vine în sprijinul acelor călători de bună credință care sunt înregistrați în sistem. De asemenea, are loc o flexibilizare a definiției acestei categorii de călători. Se pot uh, emite, prin urmare, în noua propunere, două vize într-un termen de 18 luni. Aș dori de asemenea să abordez o problemă, după părerea mea, fundamentală și așa, numit, așa numitele vize uh, cu caracter umanitar. În primul rând, această formulă nu rezolvă provocarea cu care se confruntă Uniunea Europeană în fața valului de imigrați și refugiați. este într-adevăr o cale complementară care completează cele existente, însă trebuie să permitem accesul legal prin intermediul unei vize Schengen persoanelor care fug uh, din zone de război și de pericol. Trebuie să ne gândim bine, trebuie să oferim o alternativă cu un fundament juridic temeinic uh, cred că este important ca această comisie să sprijine această cale, mai ales având în vedere exodul cu care ne confruntăm. Este important așadar să completăm cu alte instrumente um, viza cu caracter umanitar. Este o răspundere care ne revine în, în calitate de um, colegislatori. Acum trebuie să luăm în calcul această viză cu caracter umanitar. Dacă nu acum, când? Cred că noi, în calitate de colegislatori, trebuie să deschidem calea către această viză cu caracter umanitar pentru a putea deschide altfel astfel uh, calea unei intrări legale a celor persoane care au făcut obiectul torturii, aceste persoane care se uh, regăsesc așadar în miezul acestui exod la care asistăm. Parlamentul a adoptat joia trecută rezoluția sa referitoare la criza refugiaților și în această rezoluție se face o solicitare explicită pentru a modifica codul refugiaților, pentru a putea introduce astfel viza cu caracter umanitar. Trebuie să permitem în acest fel inovarea legislației europene și cred că Comisia trebuie să facă pașii necesari pentru a găsi formula cea mai potrivită pentru a răspunde astfel solicitării Parlamentului. Subliniez de asemenea problema de natură juridică referitoare la tratamentul acordat uh, rudelor cetățenilor din state terțe care rezidă în Uniunea Europeană. Adesea, aceste rude doresc să-și uh, viziteze uh, rudele care locuiesc în Uniunea Europeană. De pildă, poate fi vorba de bunici care vor să-și viziteze nepotul, de părinți divorțați care vor să-și viziteze copiii și așa mai departe. Aplicarea codului uh, vizelor de multe ori se traduce într-un refuz nejustificat. Și directiva referitoare la libera circulație 2004-38 permite cetățenilor uh, statelor terțe care rezidă în mod legal în Uniunea Europeană uh, să primească vizita rudelor. Însă funcționarea acestei directive nu a fost concretizată niciodată. Apar niște dispoziții în așa numitul manual de folosire, nu în codul în sine. S-a constatat de multe ori o aplicare arbitrară a acestor uh, dispoziții și haotică a normelor existente. Și încercăm să corectăm acest lucru. dincolo de problema originii și asigurarea beneficiarii de servicii consulare fără a fi nevoie să se achite niște taxe, există de asemenea o, o, un criteriu referitor la justificarea refuzului. Așadar, autoritățile consulare trebuie să prezinte un uh, refuz întemeiat pentru ca cetățenii să înțeleagă de ce li s-a refuzat solicitarea. E vorba de articolul 28, e de articolul 18, îmi cer scuze. E vorba de o bună practică administrativă legată de imaginea Uniunii Europene în afară, în primul rând. De asemenea, trebuie, consolidat, uh, trebuie consolidată pagina de internet a sistemului de vize Schengen. Aceasta trebuie prezentată în cel puțin 5 limbi. Um, e vorba de articolul 5 aici. Trec în continuare și mă refer la companiile externe care gestionează serviciile consulare. E vorba aici de externalizarea serviciilor. Uh, E adevărat, ne confruntăm cu constrângeri bugetare și a sporit de asemenea numărul solicitărilor de vize. Iată de ce, de multe ori se recurge la aceste companii. Însă nu trebuie să luăm de bună această practică. Este totuși un mecanism care își lasă amprenta asupra funcționării unui instrument public. Iată de ce apare articolul 38 care vorbește de externalizarea acestor servicii activitatea depusă de aceste întreprinderi externe trebuie evaluată de către comisie pentru a consolida astfel încrederea în aceste companii. Vorbesc uh, acum în ultimul rând de reprezentare obligatorie de către un stat terț. Atunci când un stat uh, membru al Uniunii Europene nu beneficiază de um, reprezentare consulară în statul unde se depune solicitarea, se va trecurge la un alt stat și propun aici consolidarea cooperării consulare între statele membre pentru a atinge acest obiectiv. Nu e nevoie aici să ne lansăm în lupte interinstituționale în ceea ce privește dezvoltarea actualului cod de vize, însă dați-mi voie să mărturisesc că nu împărtășesc opinia Comisiei de a recurge la acte delegate în ceea ce privește redactarea anexelor anexe la codul vizelor. Cred că aici colegislatorii ar trebui să spună cuvântul și nu ar trebui să se recurgă la mecanismul indirect al actelor delegate. Cam atât deocamdată. Subliniez încă o dată caracterul complementar al acestui dosar și um, la dosarul referitor la vizele la viza itinerantă trebuie să ne asigurăm că există o armonie între aceste două dosare. Mulțumesc! Thank you. Now it's time for the uh, debates. Uh, uh, time for the shadow reporters and the other members. Uh, mulțumesc pentru participarea la dezbatere. Îi văd da cuvântul domnului Becker. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să spun încă de la început. Mi se pare extraordinar că colegul nostru Aguilar este din nou în ring. Am uh, împărtășit uh, deja unele aspecte cu colega noastră de Young. Uh, Eh, încă o dată mulțumesc, este un proiect de raport extraordinar și vă mulțumesc că în acest raport se vorbește foarte clar de obiectivele, ehm, de pildă consolidarea turismului pentru Europa. Nu există în cele din urmă nicio regiune în lume care să aibă atât de oferit în domeniul turismului și care generează atât de multe locuri de muncă. Aceste obiective sunt uh, solide iată, doresc să scot în evidență aspectele favorabile, dar uh, vreau să punctez câteva idei care mi se par demne de amintit. Uh, de pildă, de lăudat, uh, este acea inițiativă amintită de colegul Lopez Aguilar și anume flexibilizarea furnizorilor de servicii externe. Există aici numeroase posibilități până și la marja de 500 de kilometri distanță de domiciliul solicitantului, sunt de părere că aici uh, răspunderea ar trebui să revină consulatelor și că nu totul ar trebui externalizat. Inițiativa platformei online mi se pare excelentă. De asemenea, pot sprijini și uh, ideea unui centru pentru vize Personal îmi pot uh, închipui, bineînțeles vom continua să lucrăm, uh, îmi pot închipui o eliminare a solicitării comisiei referitoare la uh, asigurare de sănătate. Noi trebuie totuși să ne asigurăm că aici există certitudine juridică. Cred că unele considerații încă mai trebuie discutate și anume solicitarea ca uh, autoritățile consulare să emită niște uh, date cu, uh, pentru aceste uh, interviuri imediat. Nu mi se pare fezabil în practică. Uh, mai există niște probleme de formulare în ceea ce privește anumite clauze care sunt formulate fie cu mei, fie cu should, aici mai trebuie să discutăm. Viza pe termen scurt, 15 zile doar pentru un stat membru. Având în vedere situația securității în Europa și cum stau lucrurile cu migrația, mă întreb dacă această inițiativă ar funcționa și cât de sigur ar fi ea. În ceea ce privește viza cu caracter umanitar, dați-mi voie să subliniez că noi din Partidul Popular suntem deschiși uh, un, la un dialog, dar vreau să subliniez că posibilitatea esențială pentru viza cu caracter umanitar există, poate fi folosită de orice stat membru prin urmare, o explicitare suplimentară, da, aș putea înțelege, dar faptul că codul vizelor este neapărat formul pentru a discuta, mm, mă îndoiesc. Cum stau uh, lucrurile referitor la procedura de azil, cine este competent, cum se fac uh, cum se face repartizarea solicitărilor de azil, programele de realșezare ar putea fi de asemenea vizate. Iată de ce cred că nu trebuie pusă neapărat în atenție cu caracter special, merită amintită având în vedere situația actuală, însă efectele sunt discutabile. Oricum, cu siguranță, în săptămânile următoare ne vom ocupa de amendamente și le mulțumesc tuturor acelora care și-au adus contribuția. Thanks. There is no one who wants to... Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să participe la dezbaterea noastră. Atunci voi da cuvântul comisiei. Vă rog. Uh, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru uh, evaluarea pozitivă pe care a făcut-o propunerii comisiei, așa cum s-a um, explicat în um, introducere. Într-adevăr, se facilitează um, condițiile de călătorie, dar mai sunt și alte avantaje care au fost aduce, aduse în discuție de uh, raportor se previne și migrația ilegală și se menține un grad înalt de securitate. Comisia a adăugat un obiectiv suplimentar uh, propunerii și anume să genereze creștere economică în Uniunea Europeană. În ceea ce privește uh, posibilitatea de aplica, de depunere a cererilor online, uh, Comisia a înțelege că Um, această facilitate poate ușura procedurile, însă trebuie să ne gândim și la posibilitatea completării formularului pe internet. Din motive tehnice, acest lucru nu este întotdeauna posibil uh, pentru că documentul de călătorie um, este cel pe care se aplică viza și el trebuie să fie depus și apoi returnat uh, posesorului va trebui să folosim așadar în continuare formulare de hârtie. În ceea ce privește uh, vizele cu intrări multiple, acestea au fost uh, salutate, uh, bine primite de raportor și ne bucurăm de acest lucru. Această categorie de solicitanți de viză bona fide sunt cei care solicită pentru prima dată viză. Ei reprezintă un element foarte important pentru că acordându-le lor uh, vize pe termen mai lung, uh, cu intrări multiple, um, ne concentrăm pe uh, solicitanții care cer viză pentru prima dată. Se intenționează um, creșterea um, perioadei de aplicare de la 12 la 18 luni. Asupra acestui subiect va trebui să ajungem la un compromis. În ceea ce privește vizele umanitare, amendamentele specifice care menționează protecția internațională printre criteriile și obligațiile internaționale și uh, propun uh, emiterea de vize pe teritorii limitate pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională. Comisia deja s-a pronunțat asupra acestui subiect. Obiectivul îl susținem, înțelegem uh, foarte bine de ce propune raportorul acest lucru. Totuși, considerăm că codul vizelor nu este poate cel mai bun instrument prin care se pot rezolva situația. Există uh, și alte uh, proceduri precum solicitarea de azil sau uh, relocarea și trebuie să nu uităm că adoptarea pachetului privind vizele va dura ceva timp. Situația actuală trebuie să fie rezolvată urgent. În contextul um, priorităților europene privind migrația, Comisia a venit cu anumite propuneri săptămâna trecută și în ceea ce privește relocarea, Comisia consideră că acest este o cale mai adecvată de a um, rezolva situația. se va aplica schema europeană a relocării pentru 20.000 de persoane. Acest dosar um, deja um, este modificat pentru că s-a uh, crescut numărul de persoane ce va fi avut în vedere. În ceea ce privește uh, cooperarea cu furnizorii externi de servicii, Comisia este de acord cu raportorul că um, putem externaliza aceste servicii uh, în țările în care prezența consulară este limitată. E adevărat că acest lucru va costa, dar uh, oricum um, va trebui ca solicitanții de viză să călătorească în alte orașe pentru a își depune cererile. Doresc să subliniez că furnizorii externi de servicii sunt autorizați doar să primească solicitările de viză și să le transmită consulatelor. Ei nu au niciodată putere de decizie în privința acordării sau nu a vizelor. Acest lucru este important. Implementarea articolelor referitoare la furnizorii externi de servicii va fi uh, parte din uh, evaluarea în curs de desfășurare în privința sistemului VIS. De aceea nu avem comentarii la acest articol și alte articole. În ceea ce privește cooperarea între statele membre, Comisia salută uh, susținerea de către raportor a propunerilor pentru reprezentare obligatorie. Comisia susține obiectivul de sporire a cooperării. Comisia consideră că cel mai bine ar fi să avem o abordare cât mai flexibilă, ceea ce înseamnă că trebuie ca statele membre să aibă un cadru în care să coopereze și să decidă care este cea mai bună structură de cooperare, având în vedere condițiile locale care pot varia foarte mult de la un loc la altul. De aceea o abordare cât mai flexibilă este de preferat. Propunerile actuale uh, nu au dus la rezultatele scontate, de aceea Comisia a venit cu o propunere nouă. În ceea ce privește amendamentele referitor la eliminarea a anexelor operaționale și adoptarea actelor de punere în aplicare. Raportorul preferă să le păstreze și Comisia a analizat uh, cu atenție conținutul acestor anexele, sunt uh, în totul operaționale și respectă obiectivul actelor de punere în aplicare, adică aplicarea uniformă a actelor juridice se referă la aplicarea în practică Uh, principiilor din regulament, cum să se completeze formularul de viză, de exemplu, uh, cel care se aplică, de fapt, pe pașaport, ștampilei. Acestea sunt uh, câteva reacții la amendamentele propuse de amendament. Îi mulțumesc și dumnealui și domnului Becker pentru propunerile, comentariile la propunerea comisiei. Mulțumesc. Voi uh, ruga președinția luxemburgheză să ne dea o reacție. Mulțumesc, doamnă președinte, onorați deputați europeni, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Președinția salută propunerea comisiei și uh, a luat notă de prezentarea domnului raportor Lopez Aguilar trebuie să găsim un bun echilibru între creșterea economică, libera circulație a persoanelor și uh, libertățile cetățenilor europeni. Președinția dorește să aibă una, mai întâi o uh, dezbatere de orientare politică la Consiliul de Afaceri Interne din uh, octombrie, pentru că apoi să poată da de lucru grupurilor de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Lopez Aguilar, doriți să trageți concluzii foarte pe scurt? Da, foarte pe scurt. Le mulțumesc, Vă mulțumesc domnului Decker pentru poziția constructivă pe care o are și în privința celor pe care le-au spus Consiliul și, Consiliul și Comisia, raportorul, raportorii, am dorit să consolidăm flexibilitatea uh, acordării vizelor fără a aduce prejudiciu securității publice și nici securității juridice. Tocmai de aceea am uh, insistat asupra necesității de a motiva uh, cât se poate de bine respingerile în ceea ce privește vizele de familie, pentru că e vorba de îndeplinirea unui obiectiv declarat al uh, codului vizelor. Și deci să prună va apărea cu siguranță în dezbaterile viitoare. Mulțumesc pentru această dezbatere. Doresc să vă aduc la cunoștință că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 25 septembrie la ora 12. Deschidem acum subiectul vizelor itinerante și voi da direct cuvântul uh, domnului uh, raportor, domnul Ortofal. Vă prezint aujourd'hui. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul pe care vi-l prezint astăzi se referă la propunerea Comisiei Europene. Am hotărât să schimb abordarea după schimburile pe care le-am avut cu Comisia uh, primăvara trecută, dar și ca urmare a deplasării pe care am făcut-o la Istanbul cu mai mulți colegi din Comisie. Prin urmare, Comisia ne-a propus această viză itinerantă ca un fel de instrument inovator și ni s-a spus că această viză ar fi un instrument de creștere care se poate genera între 500 de milioane și un miliard de euro pe an și a fost o, o cifră interesantă, dar Comisia n-a fost în măsură să ne demonstreze și uh, de asemenea nu există niciun fel de precedent pentru că după părerea mea nu există vize care să permită unor deținători să uh, călătorească în 10-15 țări timp de luni fără să, aibă, să există niciun fel de certitudine în legătură cu aceste deplasări. Deci uh, nu avem niciun fel de control asupra acestor vize. În schimb, uh, în discuțiile pe care le-am avut, uh, n-am fost singurul care a detectat niște carențe, niște lacune și de aceea recomand prudență. Unii au salutat aceste propuneri din cauza impactului turistic și economic pe care l-ar putea genera. Nu am uh, reținut în raport aceste posibilități și o să explic. Turismul în Europa este un turism majoritar intraeuropean. Dacă iau exemplu țării mele, Franța, 80% din cei 84 uh, milioane de vizitatori din 2014 erau europeni, 6 milioane 600 de mii erau americani și 5 milioane asiatici și uh, intrările de turiști străini au crescut în acest an cu 15 milioane și în felul acesta Europa a ajuns prima destinație turistică în lume. Și uh, până în 2030, Organizația Mondială a Turismului prevede că numărul de turiști va fi 744 de milioane în total. Așadar, ce demonstrează acest lucru? Mai întâi un lucru că turismul este în special stimulat de către clientela intraeuropeană. Un al doilea lucru, interesul turiștilor uh, internațional pentru Europa nu slăbește, ei sunt deja încurajați să vină uh, de faptul că uh, primesc vize de la statele membre, de exemplu vizele de 48 de ore din Franța. Și în al treilea rând, natura vizelor nu descurajează uh, oamenii să vină. Și mai sunt și alte elemente, cum ar fi eu, un euroslab. Deci sunt uh, alte elemente care aceste vize ar face concurență vizelor naționale și ar da o libertate totală de circulație în, sta, în spațiul Schengen, fără niciun fel de posibilitate de control și de urmărire a deplasării. Și Cred că e din nefericire imposibil ca un turist în practică să justifice itinerariul său uh, pe baza unor documente incontestabile. De asemenea, cred că consulatele ar trebui să se abțină să dea astfel de vize când nu există garanții suficiente. Așadar, eu prevăd eșecul acestei vize itinerante. În schimb, consider că viza se justifică pentru anumite categorii profesionale, cum ar fi artiștii și atleții de mare, de înalt nivel, precum și uh, personalul de încadrare. Și cunoaștem experiența multor obstacole administrative și logistice cu care s-au confruntat acești profesioniști. Deci, această viză trebuie să fie foarte bine reglementată și să nu se încurajeze utilizarea abuzivă din motive frauduloase. Vreau să vă prezint principalele schimbări față de propunerea Comisiei Europene, care, după părerea mea, ar aduce suficiente garanții statelor membre ca să faciliteze emiterea vizei și ar da vizibilitate uh, solicitanților pentru a-și putea organiza, previzibilitate solicitanților pentru a-și putea organiza voiajul. Începește autoritățile competente. Comisia recomandă ca statul membru competent să fie prima țară de intrare. Or, se poate ca persoana respectivă abia să aterizeze în țara respectivă și pe aceea să se ducă într-o altă țară vecină. Deci atunci ar trebui statul A să decidă emiterea vizei itinerante pentru statul B fără să-l consulte atunci când uh, solicitantul uh, de sejur nu va sta deloc în statul A, ci se va duce aproape direct în statul B. Mi s-ar părea mult mai logic atunci ca statul membru competent să fie cel în care solicitantul își va exercita cel mai, cea mai mare parte din activitatea profesională și în cazul echivalenței duratelor în primul stat în care va intra. Începește documentele justificative. Comisia propune o serie de liste care să acopere toate profilele în lipsa categoriilor definite. Eu aș propune să ne rezumăm la categorii uh, specifice pentru cei care circulă din motive profesionale și am adaptat lista în consecință. Altele uh, documente obișnuite care sunt cerute în codul uh, vizelor dovadă că nu va sta mai mult de 45 de zile într-o perioadă, din mai mult de 45 de zile într-o perioadă de 190 de zile, se cere atestarea de la organizatorul uh, deplasării, uh, cu detalierea obiectivului, durate, itinerariul, turneul artistic, artistic de exemplu, sau al uh, competiției sportive, când e vorba de artiști, organizatorul este cel care invită echipa de artiști sau de sportivi și cred că trebuie ca organizatorul să devină garant și să ofere o atestare. De asemenea, contractul de muncă va trebui cerut, dovada unei asigurări de sănătate recunoscută de toate statele membre unde solicitantul se va duce, un extras de cazier judiciar, așa cum se cere pentru vizele naționale de eh, lungă durată și de durată medie, eh, un permis sau autorizație de muncă cerut de statul membru din eh, țara în care se va duce solicitantul și dacă țara respectivă cere, durata rămânerii persoanei în, stațiu, în spațiul Schengen trebuie să justifice emiterea unei vize de scurt uh, sejur. Începește consultarea celorlalte state membre pe aceste vize itinerante. Consultarea ar, ar avea un caracter particular pentru că uh, permite o liberă circulație în uh, timp de trei luni în alte state membre. aici trebuie să se dovedească că uh, termenul de uh, consultare uh, trebuie să nu afecteze activitatea profesională. 30 de zile nu mi se pare excesiv, pentru că cred că fiecare stat trebuie să-și facă propriile verificările interne. Începește verificarea termenul de verificare. Maxim șase luni, nu mai eh, de vreme de două luni și nu mai târziu de șase luni. De ce? Pentru că trebuie să ne adaptăm. De exemplu, organizarea unui turneu artistic sau sportiv nu e improvizată, dar de obicei eh, sunt niște pregătiri îndelungate pentru așa ceva. Dar trebuie să ținem seama și de termenul de eh, procesare a cererii. Dacă se precipită decizia atunci uh, se, uh, există riscul de a crește uh, posibilitatea de refuz. Nimic nu va împiedica un consulat, de exemplu, să ia o decizie mai rapidă dacă organizatorul e cunoscut prin notorietate, integritate, fiabilitate, dacă toate aceste lucruri sunt recunoscute. Dacă solicitantul se află într-o țară sub excepția regimului de vize, cum vreți ca Uh, un consulat să se pronunțe în 20 de zile. Uh, propunerea aceasta este, după mine, complet inaplicabilă, propunerea aceasta a Comisiei, de aceea vă propun să stabilim un termen superior, ținând cont de procedura de consultare cu celelalte state membre. În ce privește dreptul de viză? Viza itinerantă se adresează unor profesioniști, într-un domeniu sau altul, care vor avea nevoie să rămână în spațiul Schengen timp de un an ca uh, cetățean uh, francez, eu uh, plătesc 90 de euro pentru reînnoirea unui pașaport. Aici se propun 60 de euro pentru o renoire de viză și asta e foarte puțin față de Statele Unite, de exemplu, unde 190 de dolari, 136 de dolari în Marea Britanie pentru 6 luni. În China, 167 de euro pentru 6 luni. Deci propun să fixăm cifra la 100 de euro cu un supliment de 50 de euro în caz de prelungire. În fine, ultimul punct în ce privește denunțarea acordurilor bilaterale. E un subiect foarte sensibil. Uh, pentru a-l aborda trebuie să dăm dovadă de subtilitate și de diplomație și lucrurile nu sunt incompatibile unul cu celălalt. Deci vorbim de, articol, de acorduri bilaterale, dar astăzi nu cunoaștem nici uh, Uh, ansamblul țărilor uh, vizate din țările membre, nici din țările terțe. Deci nu știm care sunt aceste acorduri. Nu știm ce conțin, dar Comisia cere statelor membre să denunțe acorduri care adesea sunt istorice. Deci trebuie să fim prudenți în acest demers. Cred că este un demers care nu trebuie să se manifeste la acest nivel. Să nu uităm că vorbim de state membre din spațiul Schengen și aici includem în mod natural Norvegia, Elveția și Islanda. Dacă suprimăm, denunțăm aceste acorduri istorice, cred că va trebui să ne așteptăm la măsuri uh, de replică din partea țărilor terțe. Deci, uh, ar fi mult mai multe lucruri de spus în legătură cu aceste vize itinerante. I-am încercat să rezum Uh, să mă rezum la modificările pe care le doresc față de propunerea Comisiei, dar evident voi fi foarte atent față de tot ce uh, veți formula comentarii și propuneri. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum, raportorii din umbră, domnul Lopez Aguilar. Gracias de nuevo, presidenta. Mulțumesc încă o dată, președinte. Îi mulțumesc, bineînțeles, domnului Ortfeu pentru prezentarea raportului referitor la așa numită viză itinerantă. Eu sunt raportor în umbră pentru grupul meu S și D. După cum știți, acest dosar și codul pentru vize alcătuiesc un pachet. Am subliniat deja acest lucru. Este foarte important să ne asigurăm că există coerență în uh, felul în care se formulează și se aplică politica comunitară în acest domeniu. E vorba de o inițiativă legislativă care va avea un impact asupra ambelor dosare. Iată de ce am hotărât să ne unim forțele. Domnul Lord, scos în evidență numeroase idei care mi se par logice și ar trebui comentate, însă am să mă opresc asupra celor care mi-au stârnit îngrijorarea. E vorba de poziția raportorului vis-a-vis -vis de restrângerea domeniului de aplicare al noului tip de viză, și anume viză itinerantă, pentru a limita acest domeniu de aplicare doar la sportivi și artiști. În acest fel uh, rămân excluse domenii care ar putea fi utile și care erau vizate de propunerea comisiei. Era vorba aici nu doar de artiști și sportivi, ci și, de pildă, turiști uh, pensionați care desfășoară vizite extinse, așa numitele uh, tururi, uh, Poate fi vorba de pildă de studenți care călătoresc pentru a urma un master sau uh, care desfășoară diferite staje de practică și uh, își completează această perioadă de studiu cu o perioadă de uh, călătorie. O perioadă care presupune așadar o îmbogățire prin intermediul acestui schimb cultural. Propunerea domnului Ortf schimbă de asemenea propunerea inițială a Comisiei, impunând mai multe restricții solicitanților de viză. E vorba de amendamentul 36. Apare un paradox. Teoretic, ceea ce ar fi trebuit să accelereze expedierea vizelor, e vorba de acea procedură de bună credință, ideea inițială, uh, Ajungem, în schimb, la introducerea unor piedici suplimentare, o filozofie pe care grupul socialist nu o împărtășește. Am constatat de asemenea că se limitează, se restrânge durata um, acestei vize de la un an la 60 de zile, e vorba de amendamentul 63. S-a modificat încă o dată ideea propunerii comisiei. statele membre sunt de acord că noul tip de viză nu ar trebui să anuleze vizele naționale. Rea, însă ideea vizei cu caracter itinerant este aceea de a completa, nu uh, urmărește să impună, să suprapună un nou tip de viză vizelor existente. La ora actuală analizăm raportul în detaliu, însă am primit cu oarecare prudență această propunere a domnului Orfe. Sperăm că în cursul negocierilor parlamentare vom putea nuanța aceste orientări astfel încât să putem uh, extinde propunerile pentru a veni în întâmpinarea propunerii inițiale a Comisiei și să ajungem la un acord uh, semnificativ. Mulțumesc. Eh, Mrs. Tomașic. Mulțumesc, doamna Tomacic. Mulțumesc. Pachetul uh, legislativ de la Uniunea Europeană uh, oferă ECR uh, posibilitatea să comenteze în legătură cu modalități de creștere a atractivității față de economia europeană. Totuși avem unele rezerve. ECR consideră că acest instrument are potențial pozitiv în ce privește atragerea de turiști și de investiții în Uniunea Europeană, studiile arată în mod continuu că e dificil să navighezi prin sistemul de vize europene și asta îi descurajează pe potențiale vizitatori. Totuși, există preocupări de securitate și ar fi necesar ca sistemul să ofere o coordinare adecvată cu mecanisme de securitate existente la nivel european și cu sisteme de schimb de informații, cum ar fi SIC și VIC. De asemenea, trebuie să existe un sistem clar care să permită statelor membre să aplice excepții și uh, ridicări bilaterale de vize pentru anumite țări terțe. Uh, verificările de securitate trebuie să aplice egal tuturor uh, aplicanților, de aceea uh, încheierea sistemului uh, Smart Borders devine atât de importantă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul uh, Gerard Depre. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că am venit atât de târziu. Am fost reținut la Comisia de Bugete și asupra mijloacelor bugetare pentru Parlamentul European de anul viitor. Așadar, cred că s-a discutat până acum, s-a prezentat, s-au prezentat cele două rapoarte, mai ales al domnului Ortesă. O să încep cu acesta și anume vizele itinerante. Vreau mai întâi să spun că apreciez calitatea muncii raportorului și că pe o serie de puncte aș vrea să îmi exprim această apreciere. Începește domeniul de aplicare. Cred că, fiind vorba de un nou instrument, care nu are echivalent, pentru că până acum vizele itinerante nu existau, începește așadar domeniul de aplicare, e mai bine să fim mai prudenți decât să fim prea expansivi la început. Pentru că dacă într-o evaluare care va trebui făcută, va rezulta că sistemul a dat loc la abuzuri sau deturnări, va fi dificil să ne revenim uh, la situația inițială. E mult mai ușor să extindem categoria de beneficiari mai degrabă decât să ne întoarcem din drum după aceea. Deci fiind o propunere nouă, aș fi mai degrabă circumscript în ce privește beneficiare, mai ales că pentru anumite categorii de beneficiari este dificil să știm exact ce garanții pot da în ce privește sejurul lor într-un loc sau altul. Bun, e clar pentru sportivi, e clar pentru artiști, pentru un turist asta face obiectul unei aprecieri mult mai delicate și garanțiile nu sunt acelea. Nu e un stadion care trebuie rezervat, nu se organizează o competiție internațională. Deci, de la, pentru început și fără să avem vreo prejudecată față de acest spus deja, haideți să restrângem câmpul de, domeniul de aplicare al acestor vize uh, față de propunerea făcută inițial de către Comisie. Așadar, pe de-o parte, sunt de acord Uh, să dăm aceste vize sportivilor de înalt nivel, uh, de înaltă performanță, artiștilor. De asemenea, mi se pare că trebuie să găsim un, ande- un sistem adecvat pentru șefii de întreprindere, dar pentru alte categorii aș fi circumscript. Dacă e vorba de studenți și alt, alte categorii și de schimburi culturale, avem alte instrumente care să regleze problema. Uh, nu avem nevoie de asta. În ce privește condițiile de prelungire? Cred că ideea din raportul domnului Ertofei e o idee bună. Deci trebuie să vedem cum o vom operaționaliza, cum vom o face funcțională, dar ideea după care durata de validitate corespunde duratei de exercitare a activității, dacă aceasta trebuie prelungită, mi se pare un principiu bun. Am putea discuta să vedem dacă e nu știu câte luni uh, sau mai multe, dar cred că oricum criteriul e pertinent, mi se pare pertinent. În ce privește extinderea duratei, dispozitivul prevede că la capătul unei perioade determinate, uh, în timpul în care am beneficiat de o vizită, de o viză itinerantă, am putea beneficia apoi din nou de o alta în condiții care sunt definite. Cred că trebuie să fim atenți <clears throat> ca această perioadă de prelungire să nu și această posibilitate de, de prelungire să uh, respecte niște criterii precise. Începește procedura. Am spus deja că fiind vorba de categorii de beneficiari, împărtășesc uh, observațiile raportului privind slăbiciunea uh, modului de probă privind uh, sejurul pe, star, pe teritoriul mai multor state membre. Deci proba trebuie să se uh, bazeze pe niște elemente mai factuale și mai precise. În fine, în ce privește uh, statul responsabil de emiterea vizei, am spus și eu uh, în dezbaterea pe care am avut-o, cred că statul care trebuie să fie responsabil uh, trebuie să fie cel în care solicitantul va rămâne cel mai mult. Dau un exemplu, cineva vine din America Latină, un grup de artiști, să zicem, aterizează la Madrid, cer o viză la Madrid, dar ei nu o să rămână niciodată în Spania, ci vor cânta în Europa de Nord. Trebuie să aprecieze Madridul pertinența celei sau din potrivă. Dacă ei trebuie să rămână câteva luni în Germania, atunci mai bine Germania să decidă dacă le dă viză. Deci nu doar la uh, punctul de intrare. Am făcut un sistem ca uh, în regulamentul Dublin și știți că de acum Uh, uh, regulamentul Dublin ne explodează în față și noi încercăm să-l uh, aplicăm din nou aici. Deci e clar că aceste condiții nu sunt ideale. Sunt un pic mai rezervat în ce privește propunerea legată de acordurile bilaterale Cred că până la urmă aceste acorduri bilaterale nu vor mai putea exista. Cred că dacă creăm uh, un sistem general și după o anumită perioadă, o perioadă rezonabilă care să permită statelor membre, uh, sigur, să modifice în bune relații aceste acorduri cu statele terțe, cred că asta s-ar putea face. Iată, doamnă președinte, ce aveam de spus în legătură cu vizele uh, itinerante. Dacă îmi permiteți, uh, o să um, clarific și mai mult ideile uh, redactând notele pentru reforma codului vizelor. Tocmai am, a, uh, am ajuns la ședință, deci trebuie să-mi reîmprospătesc memoria. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Valero. Tack så mycket. Jag talar svenska så ni får ha lurarna på er. Eh, jag vill börja... Vă rog să vă puneți căștile pentru că am să vorbesc în suedeză. Am aș dori să încep prin a vă spune împărtășesc îngrijorările referitoare la direcția propunerii. Cred că propunerea comisiei era bună. E vorba de a introduce un sistem mai bun pentru acele persoane care străbat mai multe țări în Europa și trec adesea frontiera. Mi se pare însă că raportul s-a concentrat asupra dezavantajelor mai degrabă decât asupra avantajelor. Prin urmare, e foarte greu pentru mine să sprijin propunerea raportorului. Va trebui să Înaintăm numeroase amendamente, va fi greu, trebuie să găsim un compromis, dar la ora actuală nu vă ce aș putea sprijini din propunerea raportorului. Mulțumesc, doamna Vărăjot. Euh, În primul rând, uh, vreau să mă iertați pentru că am întârziat. Qui, qui est assez inquiétant par ailleurs. Euh, et donc, euh, par, par ailleurs. Euh... Din păcate nu uh, am reușit uh, să citesc în detaliu uh, raportul lui York, care ne-a ajuns, a ajuns foarte târziu la noi. Sunt de acord cu ce a spus domnul Aguilar și cu doamna Sebelo. Logica a fost aceea simplificării, atât pentru noi, pentru serviciul nostru din exterior, dar și uh, Uh, pentru uh, partenerii noștri. Cred însă că um, domnul Orțu a făcut recomandări în sens uh, opus. Eu cred că întrebarea de bază este dacă suntem pentru libertatea de mișcare în spațiul Schengen, avem sau nu încredere în spațiul Schengen. Cred că am o idee vagă despre ce crede domnul Orf uh, cu privire la acest subiect. Personal, uh, cred că nu există contradicții între acordurile bilaterale și acordurile cu privire la vize pe care le putem uh, închide la nivel european, le putem concluziona. Sunt puțin uimită de ce a spus domnul Depre, mai ales atunci când se referă la Dublin. Cred că exact elementul slab din uh, Dublin este faptul că um, totul se bazează pe statele membre și nu există suficientă logică și solidaritate europeană. Trebuie să fim uh, mai solidari și mai uh, armonioși în interiorul statului Schengen. Cred că restricțiile uh, la acordarea vizitelor sunt uh, contravin uh, intențiilor anumitor instituții, printre care Parlamentul și Comisiei și a anumitor state membre, atunci când spun că ei vor să atragă um, oameni, de exemplu, tineri absolvenți. Mergem exact în sens opus și dacă privim statisticile, uh, cel puțin ceea ce privește numărul de tineri care vor să-și facă studiile și să găsească locuri de muncă aici, ei uh, sunt deturnați uh, de la Uniunea Europeană și uh, sistemul de uh, card albastru este un eșec. Dacă nu uh, ne schimbăm uh, maniera de a acționa, uh, vom avea eșecuri pentru că nu sunt coerente dorințele noastre cu acțiunile noastre. Thank you. And uh, Mrs. Stevens, please, you have... Doamna Stevens, aveți cuvântul. Okay, thank you, Mrs. President and colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În privința vizelor umanitare, uh, Mă voi referi la acest subiect și la cel anterior. Mă bucur că raportorul consideră că codul vizelor nu poate reprezenta o soluție completă la măsurile completă la provocările actuale în privința persoanelor care solicită protecție internațională. Raportorul crede că dacă se emite o viză Schengen, se poate uh, rezolva problema celor care um, caută refugiu în Uniunea Europeană, însă nu sunt sigură că este așa. Nu știu dacă îi putem um, filtra pe toți acești uh, refugiați, dacă îi putem uh, analiza pe toți. E vorba de mii de oameni care trebuie um, verificați în timp util. Cred că putem crea o problemă mai serioasă decât cea actuală dacă mergem pe această idee a vizelor Schengen. Credem că vizele umanitare trebuie să rămână un instrument separat. În plus, emiterea de vize Schengen nu reprezintă o soluție practică sau pe termen lung la o criză umanitară semnificativă, uh, gravă. Uh, atât doar să adaug. Vă mulțumesc. And uh, Mrs. Wimberg. Mulțumesc, domnule Limber, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit astăzi vizita unei doamne ministre din Suedia și de aceea am întârziat. Am câteva întrebări uh, la punctul 17, dar din câte am înțeles am terminat discuția, deci cred că va trebui să revin uh, la punctul 18. Avem uh, o situație dezastruoasă um, cu emigranții, nu mai putem face față. Încercăm uh, mai nou să creăm căi de acces pe care nu le putem uh, controla. Avem o rată a șomajului în rândul tinerilor în Spania și Portugalia de 50%. Și nu cred că trebuie să lăsăm uh, oamenii să vină în Europa și să concureze cu noi pentru locurile de muncă europene. Cred că um, protecția la frontieră este uh, destul de slabă, destul de instabilă. Situația este uh, foarte proastă cum uh, ne asigurăm că oamenii care intră în Europa nu își depășesc uh, durata pe care, uh, pentru care le se permisă șederea? Cred că piața muncii va, fi, va avea de suferit de pe urma sosirii tuturor acestor oameni și mă gândesc mai ales la economia subterană. Cred că propunerea este foarte proastă. Președinția Luxemburgheză are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, onorați deputați europeni, domnilor și domnilor, vizele itinerante vor uh, fi discutate și la Consiliul uh, JAI din octombrie. Sperăm să putem accelera atunci lucrările. Are cuvântul uh, Comisia Europeană. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, raportorului uh, și uh, celor care s-au referit la propunerea Comisiei privind viza itinerantă. Comisia salută um, poziția raportorului. Trebuie să găsim o soluție la problema celor care au un interes legitim de a călători către zona Schengen Trebuie să rezolvăm aceste lacune juridice, trebuie să ne aducem contribuția pentru a genera creștere. În evaluarea noastră de impact apar și câteva cifre grăitoare. Dacă ar exista o viză itinerantă, persoanele respective ar avea posibilitatea să rămână în zona Schengen cel puțin 90, 21 de zile, deci ar uh, cheltui uh, sume importante pentru cazare și așa mai departe. Credem că cifrele pe care le-am uh, citat noi în raport sunt, în propunerea asta, sunt rezonabile. Vor fi condiții foarte stricte și criterii foarte stricte de îndeplinit pentru a reduce la un minim riscurile de migrație ilegală Riscul de securitate, eh, verificările de securitate se vor aplica atât pentru viza Schengen cât și pentru vizele itinerante. Credem că propunerea este una echilibrată și că se ține cont de toate um, problemele legate de imigrația ilegală. În ceea ce privește sfera de aplicare a propunerii, Comisia este de părere Sfera de aplicare propusă de uh, raportor este prea îngustă, se referă doar la interesul profesional, sunt condiții foarte stricte în um, câteva, care sunt uneori imposibil de îndeplinit. Dacă ne gândim, de exemplu, la uh, artiști sau la sportivi, amendamentele uh, uită omit și uh, alte categorii de persoane care ar putea avea un interes legitim de a rămâne în zona Schengen uh, peste 91 de, peste 90 de zile fără a rămâne uh, mai mult într-un singur stat membru în și de asemenea să omit persoane care nu au nevoie de viză, dar care totuși pun un, presupun un risc minim de securitate. Acest lucru nu este prezent în raport, nu este reflectat în raport. Comisia a spus că există chestiuni în raport care creează incertitudini juridice și care pun probleme în practică călătorilor Comisia nu uh, intenționează să denunțe acordurile bilaterale în vigoare pentru că ele pot uh, acoperi uh, anumite subiecte importante, dar trebuie ca ele să fie aliniate la achiul Schengen în ceea ce privește timpul de ședere. Adică la fiecare 180 de zile, perioada maximă de ședere trebuie să fie de 90 de zile. Deci trebuie să fie reguli comune pentru uh, toți cetățenii. Există o perioadă de tranziție și se va introduce un um, instrument legal corect care va rezolva în practică problemele. Comisia a propus uh, deja documente uh, suplimentare pe care trebuie să le prezinte solicitanții de viză, ca de exemplu mijloace de subsistență, pe care le au vor trebui să facă dovada ca o mijloace de subsistență pentru întreaga perioadă de ședere. Celelalte documente de suport credem că sunt uh, excesive. Celelalte deci, credem că sunt uh, excesive. În ceea ce privește consultarea statului membru uh, implicat, propunerea este interesantă. Comisia nu este în principiu împotriva acestor consultări. Credem că perioada de 30 zile ar putea să fie prea, uh, ar putea să fie prea lungă. Prevederile referitoare la consultarea prealabilă vor continua să fie aplicabile. Definiția există câteva definiții care nu se aplică tuturor categoriilor de călători. Mai mulți deputați au spus, au adus în discuție câteva chestiuni. Comisia este dispusă să le analizeze și uh, să gătească un compromis rezonabil. Același lucru se aplică și în cazul condițiilor de extindere. Sperăm că putem găsi un compromis și acolo în special în ceea ce privește prevederile propuse de raportor, să nu se poată combina viza itinerantă cu celelalte tipuri de vize, pare într-adevăr să fie o abordare razonabilă. Și într-adevăr detaliile și procedurile trebuie să fie specificate. Atâtea sunt uh, comentariile mele în legătură cu proiectul de raport și mulțumesc raportorului pentru eforturile depuse. Mulțumesc, îi voi da da acum cuvântul domnului Ortfă pentru uh, concluzii. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, je remercie... Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnul președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru observații și pentru comentarii și pentru uh, întrebările pe care mi le-ați adresat, pentru că ele completează reflexia noastră asupra subiectului vizei itinerante. Nu voi intra în detalii. Am înțeles că oricum discuțiile se vor continua și în alt uh, cadru. Cel puțin la reuniunile dintre raportori, sigur, le vom mai discuta. Mă voi referi doar la câteva chestiuni la care s-au referit, uh, de exemplu, domnul uh, Lopez Aguilar. În primul rând, s-a vorbit despre turiști. S-a decis să nu se, să nu se păstreze vizele pentru acei șase statele membre au insistat asupra uh, îngrijorărilor lor uh, privitoare la riscurile de abuz, de utilizare frauduroasă, uh, de securitate și de, de migrație ilegală. Cred că va fi foarte greu să facem o listă a documentelor justificative care să permită să atenuăm temerile tuturor uh, statelor uh, membre care stau îngrijorări. Eu prefer să optez pentru prudență și să păstrez doar categoriile bine, bine identificate. Și așa cum a spus Jacques de să vedem cum merge și în 2 ani putem să facem un bilanț și să vedem dacă are rost sau nu să extindem sistemul. Domnul uh, Lopez Aguilar uh, a vorbit uh, și despre cercetători și despre studenți. Dar întrebarea de bază este ce dorim să facem, care sunt intențiile noastre. Vrem să creăm o viză uh, care să concureze cu alte tipuri de vizit și care va crea confuzie, inevitabil, pentru cei care solicită viză la serviciile consulare, sau din contră vrem să creăm o viză care să faciliteze accesul unor categorii bine identificate. E clar că trebuie să ne, să ne consult, concentrăm pe categoriile bine determinate și să le facilităm acestora uh, mișcarea, circulația. Gerard Depre a vorbit despre mai multe lucruri, s-a referit la studenți, la durata de varabilitate, despre, la noțiunea de stat responsabil de gestionarea solicitării. În ceea ce privește acordurile bilaterale, uh, Părerea mea este că la comisie trebuie să se mai poarte uh, cu discuții cu statele membre implicate în alt for. Așa cum i-am spus domnului Depre, nu, uh, Depre nu știm uh, cât, ce, câte acorduri există, nu știm care sunt țările avute în vedere, nu știm ce conține acele acorduri și nu știm care va fi consecința unei decizii unilaterale impusă printr-un regulament. Uh, acest lucru explică poziția pe care am exprimat-o anterior. Doamna Tomașic a vorbit despre mm, preocupările legate de securitate. Sunt într totul de acord cu analiza dumnea ei. Mm, doamna Valroiu a spus că, într-adevăr, logica este complet diferită. Deci, pe scurt, voi uh, face un rezumat al... Uh, am, am făcut un scurt uh, rezumat al intervențiilor care au avut loc astăzi, dar sunt la dispoziția colegilor mei dacă doresc să mai adresez vreo întrebare. Mulțumesc, dragi colegi. Vreau să vă amintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 25 septembrie pentru uh, amendamentele privind codul vizelor. Este de vreme, dar cred că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume prezentarea directorului UE Liza, domnul Krum Garkov. Îl voi uh, invita la prezidiu pe domnul Krum Garkov. Okay. Okay. Then, dear colleagues, as you know, work on the legislative proposals of the smart. Mulțumesc. După cum știți, legisla... propunerea legislativă privind pachetul frontierelor inteligente a fost suspendată. S-a decis să uh, se continue cu un studiu tehnic pe care l-am discutat deja în această comisie și uh, să se continue testele practice EULISA. Aceste teste continuă și raportorii noștri au avut ocazia să le vadă în Finlanda. În iulie am primit uh, raportul interimar privind aceste teste și acest raport pe acest raport domnul Garkov îl va, va prezenta astăzi, directorul EULISA. Deci îi voi da mai întâi cuvântul domnului Garkov și după aceea voi da cuvântul raportorilor și altor uh, membri ai Comisiei. Domnule Garkov, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Ca de obicei, este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici în Comisia Libe să ofer informații în legătură cu progresele înregistrate de o inițiativă atât de importantă cum este proiectul pilot Smart Borders, care continuă. Cred că avem și niște slide-uri, poate putem să le arătăm. O să vină și slide-urile la un moment dat. Deci vom, vom aștepta două minute. A, nu, e în regulă, funcționează. Mulțumesc. Înainte de a vă oferi un update în legătură cu progresele proiectului. Aș vrea să vă reamintesc uh, contextul general Smart Borders și în ce constă uh, proiectul pilot. Următorul slide, vă rog. Și acum următorul. Aceasta este imaginea frontelor externe ale Uniunii Europene astăzi și vă reamintesc că avem mai mult de 7.000 de kilometri de frontieră terestră și 42 de, peste 42.000 de kilometri de frontieră uh, maritimă și avem peste, aproape 2.000 de puncte de trecere a frontierei. Uh, avem cam 700 de milioane de traversarea frontierei pe an, 30% sunt din țări terțe. Predicțiile sunt că aceste cifre se vor dubla până în 2030, ceea ce înseamnă că pentru a face față acestei cereri în creștere la frontierele externe avem două soluții. Ori statele membre uh, angajează mai mulți grăniceri și controlele frontieră, ori găsim o, o modalitate mai inteligentă de a folosi tehnologiile moderne pentru a face mai eficientă traversarea frontierei. Și asta e, ăsta e scopul uh, uh frontierelor inteligente. În special, uh, Smart Borders ne așteptăm să aibă uh, efecte pozitive în trei domenii. Mai întâi, în ce privește experiența uh, călătoriei. Deci asta înseamnă că oamenii vor putea să călătorească mai rapid spre frontiere. Deci să trecem la următorul slide, spune doamna președinte. Mulțumesc. Deci o experiență de călătorie mai bună, o eficiență mai bună o eficiență mai bună a controlului uh, la frontieră și o mai bună utilizare a forțelor existente în statele membre și, nu în ultimul rând, ne așteptăm să existe un impact pozitiv și asupra securității interne, odată cu implementarea frontierilor inteligente. Deci acesta este contextul mai larg al acestei inițiative. Acum aș vrea foarte rapid să vă reamintesc ce include proiectul pilot și sigur aș vrea să vă împărtășesc progresele. Deci următorul slide. Proiectul pilot. Mai întâi, Pilotul însuși e o inițiativă foarte largă, deși poate părea diferit, din cauza faptului că e o durată scurtă, relativ scurtă, dar e o inițiativă care acoperă întreaga Uniune, pentru că avem 11 state membre care susțin pilotul la diferite puncte de trecere a frontierelor care sunt implicate în test. Motivul este simplu. Pilotul încearcă să testeze diferite scenarii și tehnologii în uh, toate cele trei tipuri de trans, uh, punct de trecere a frontierei, uh, front, terestru, maritim și aerian, și să ofere recomandări despre modalități mai bune de a folosi tehnologie pentru a realiza obiectivele generale ale inițiativei Smart Borders. Deci, Așa la prima fază 2014-2015 uh, de fază de pregătire. După aceea faza de execuție, martie 2015 și septembrie 2015 și în octombrie-noiembrie agenția va pregăti raportul final și va supune Comisiei Europene conform acordului de delegare semnat între agenții și comisie și pe baza acestui acord de delegare, de asemenea, evident, agenției s-a oferit un buget de 3,5 milioane de euro. Domeniul de aplicare al proiectului uh, conține 13 cazuri complexe care se referă la 109 chestiuni specifice care rezultă dintr-un studiu făcut de Comisia Europeană în 2014. Adițional, avem 10 Uh, studii de birou, studii teoretice, pe subiecte care au fost considerate importante pentru frontiere inteligente, dar nu au nevoie de testare tehnică. Vă dau un exemplu. Proceduri de fallback. Deci, cu alte cuvinte, ce trebuie să facă controlele de frontieră și statele membre dacă sistemele smart border nu sunt disponibile. Deci dacă nu există acces la aceste sisteme pentru pasageri și transportatori. Care este efectele asupra acestora? Deci toate aceste elemente sunt explorate uh, în acest moment și rezultatul diferitelor studii va fi inclus în raportul final. De asemenea, voi sublinia faptul că în suplimentar față de aspectele tehnice, agenția uh, colaborează cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale pentru a vedea impactul asupra drepturilor fundamentale al tehnologiilor uh, pe care le testăm. Deci, în raportul final va fi un, în contribuție și de la această agenție pentru drepturile fundamentale pentru a explora aceste chestiuni. Și acum, probabil partea cea mai interesantă, cel puțin pentru mine, pentru că sunt implicat uh, în cotidian uh, în implementarea proiectului pilot. După cum spuneam, acum suntem la sfârșitul fazei de execuție a pilotului, care, conform uh, planului, se va termina la sfârșitul septembrie. Mergem mai departe. Vreau să subliniez întâi că lucrul asupra proiectului uh, pilot, uh, aici stăm bine, stăm conform programului, sigur există dificultăți tehnice, provocări pe care trebuie să le depășim, dar în general agenția și statele membre colaborează, suntem pe calea cea bună și ne așteptăm ca faza de execuție să fie încheiată la timp și de asemenea raportul final să fie făcut la timp. Raportul interim a fost livrat conform calendarului, lucru important de subliniat, și raportul uh, intermediar deja are niște constatări interesante în legătură cu efectul tehnologiilor incluse în proiectul pilot în uh, procesul de management a frontierei. Activitatea uh, este conform graficului și ne așteptăm să se termine la timp. Acum începește locațiile. Avem uh, 11 state membre diferite în acest proiect pilot și 17 uh, puncte de trecere a frontierei. După cum vedeți uh, pe acest uh, slide, în ce privește testele care se fac pe frontiere aeriene, cea mai mare parte a activității e încheiată. Mai sunt unele teste la Frankfurt și la Charles de Gaulle Paris, dar uh, ne așteptăm să fie gata până la sfârșitul lunii, deci munca va fi încheiată. În ce privește frontierele terestre, sunt teste care mai continuă în acest moment în câteva puncte de trecere a frontierei, dar sunt foarte avansate și majoritatea datelor uh, sunt deja colectate, deci ne așteptăm ca și acestea să se încheie la timp, la fel și pentru testele pe frontiera Uh, maritimă și câteva teste specifice legate de utilizarea tehnologiei în uh, ce privește uh, trenurile în mișcare sau pasageri auto. În ce privește punctele în care se implementează programul pilot, lucrurile stau așa cum sunt planificate. Aici vedeți un studiu pe cazuri test. Am spus că avem 300 cazuri de test Aici uh, sunt informații de la sfârșitul lui august, acum sunt la jumătatea lui septembrie, pot să vă spun că s-a realizat un nivel de execuție și mai mare, de aproximativ 80%, deci ne așteptăm ca toată activitatea să fie gata la timp. Acum, cred că testele de până acum, rezultatele de până acum, deși preliminare, oferă câteva descoperiri importante și interesante. În raportul interim făcut de agenție, în raportul intermediar de la sfârșitul iulie, așa cum am menționat, sunt unele uh, constatări care deja oferă orientări în legătură cu efectele posibile ale tehnologiilor la uh, punctele de trecere a frontierei și începește eficiența proceselor. Mai întâi trebuie să subliniez faptul că există un mare nivel de acceptare al noilor tehnologii, al noilor modalități de a Uh, traversa frontiera atât din partea pasagerilor cât și a ofițerilor uh, de frontieră, pentru că, conform datelor intermediare colectate, numărul de participanți comparat cu numărul general de persoane invitate să participe, e de aproximativ 90%. Și uh, ofițerii de frontieră implicați în teste în diferite locații au venit cu observații pozitive despre experiența lor în ce privește noile modalități și noile tehnologii testate. O altă concluzie importantă, preliminară și care sigur va trebui verificată în raportul final, este uh, caracterul uh, și eficiența procesului uh, de uh, verificare a documentelor frontieră. Din datele preliminare se poate spune că pentru cele patru amprente și verificarea imaginii faciale, aceste uh, proceduri au nevoie de un timp adițional minim față de procesul actual de trecere a frontierei, dar în același timp oferă un bun nivel de securitate uh, și de predictibilitate, deci uh, în general au un efect pozitiv asupra experienței de trecere a frontierei atât pentru pasageri cât și pentru uh, ofițerii de frontieră. Sigur, a, vom uh, intra mai multe detalii în raportul final și vom face anumite recomandări. În același timp, valoarea proiectului pilot nu este doar de a găsi cele mai bune răspunsuri posibile la întrebări, dar și să se uite la domenii în care pot fi dificultăți în a implementa uh, proiectul Smart Borders așa cum era inițial plănuit. Iată câteva lecții pe care le-am învățat din raportul preliminar. Mai întâi, pentru agenție este clar că anumite procese de management al frontierei, în anumite cazuri specifice, cum ar fi uh, folosirea, a, luarea a opt sau mai multe a, uh, amprente în, a, uh, cu un device mobil în tren sau a, scanarea irisului a pasagerilor unei mașini tehnologia actuală poate nu e suficient de bună pentru a susține astfel de, de proceduri. Asta ar trebui stabilit în raportul final, dar cred că e important pentru că asta ne dă unele orientări în legătură cu capacitatea tehnologiilor de astăzi de a susține uh, soluții eficiente pentru uh, un management actual și viitor al frontierei. Următorul slide, vă rog. Nu vreau să intru în detalii tehnice, deși raportul preliminar deja este suficient de cuprinzător și un document foarte detaliat, dar vreau să subliniez și următorii pași. Cum am menționat mai întâi, faza de execuție a pilotului va fi finalizată până la sfârșitul acestei luni. Apoi, activitatea la uh, studiile teoretice se va încheia și ea până la sfârșitul lui până la uh, jumătatea octombrie, de fapt cele mai multe sunt avansate, dar oricum se vor finaliza până la jumătatea octombrie și rezultatele vor fi și ele incorporate în rezultatul final. Și în paralel, agenția lucrează la elaborarea și pregătirea raportului final al pilotului care să fie uh, livrat la timp, la sfârșitul noiembrie, ceea ce mă face să sper că vom oferi uh, informații importante și utile în legătură cu capacitatea uh, tehnologiilor de astăzi de a susține un, un management al frontierei mai eficient și, de asemenea, vor servi ca o contribuție la viitoarele decizii în legătură cu propunerile Smart Borders. Mulțumesc pentru atenție, mă voi opri aici și sigur voi răspunde la întrebările pe care le aveți. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc pentru prezentare. În raportul Smart Borders avem doi raportori domnul Diaz de Mera și doamna Fayon. Doamna Fayon, al doilea raportor, nu este cu noi. Doamna Țipai va ține locul, dar mai întâi dau cuvântul uh, domnului Diaz de Mera. Grazie, signora. Vă mulțumesc, doamnă. Înainte de a începe, cred că trebuie să apreciem raportul intermediar prezentat de domnul Garkov. Însă, înainte de toate, dați-mi voie să-mi exprim nemulțumirea mea și a doamnei Fayon referitor la o practică greșită din partea Comisiei. Uh, încă o dată pun sub semnul întrebării cadrul de cooperare interinstituțional. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat de prea multe ori. Și pune sub semnul îndoielii un lucru fundamental, și anume rolul Parlamentului drept colegislator. La ce anume mă refer? Se pare că pe data de 26 iunie am aflat uh, aceste date pe o cale oficioasă, însă sunt date certe. Așadar, pe data de 26 iunie a avut loc uh, o întâlnire a grupului pentru frontiere la Consiliu și s-a emis acolo un document uh, considerat practic ca nedocument referitor la uh, introducerea unui sistem accelerat pentru toată lumea, sistem menit să uh, înlocuiască sistemul RTP și anume sistemul referitor, sistemul la care se referă raportul doamnei Fayon. Nu am să intru în detalii pentru că nimeni nu ne-a comunicat de fapt acest uh, document neoficial, dar vreau să spun că această propunere ar avea un impact amplu asupra pachetului pentru frontiere inteligente. Iată de ce, în calitatea mea de raportor, uh, cer ca ambele instituții să beneficieze de un tratament uh, egal. Parlamentul trebuie să primească toată informația supusă discuției. Doar pe această cale constructivă și legală putem elabora împreună un document atât de complex din punct de vedere juridic precum cel referitor la frontiere inteligente. Și acum să mă refer la domnul Garkov și raportul dumnealui. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, domnule director, și aș dori să-i uh, spun comisiei că activitatea legată de proiectul Ulise este foarte bună. Am fost informați la timp. La următoarele întâlniri ale Comisiei de Lucru Libe am să dau detalii referitor la vizita desfășurată în luna iulie în Finlanda pentru a urmări proiectul pilot care se desfășoară acolo. A fost o vizită extrem de utilă. Am putut afla mai multe despre activitatea tehnică a agenției, despre autoritățile din Finlanda și am reușit să te cunosc mai bine pe tine și pe membrii secretariatului. Vis-a-vis -vis de datele prezentate, dați-mi voie să fiu prudent în uh, evaluările mele și să aștept rezultatul uh, final. Cred că ne aflăm pe drumul cel bun. Și cred că putem, într-adevăr, afirma că un sistem al frontierelor inteligente este posibil din punct de vedere tehnic și este fezabil. Raportul este destul de lung, are 180 de pagini și ne prezintă primele rezultate referitor la încercările uh, de a folosi um, amprentele. E vorba de sisteme care folosesc 4, 8 și 10 și diferite sisteme tehnice existente, cât uh, și relațiile care există cu sistemul VIS de informații referitor la vize. Trebuie să așteptăm însă concluziile finale care vor fi disponibile în noiembrie, am fost anunțați, pentru a ști de cât timp e nevoie pentru a culege datele necesare, rata de succes și impactul asupra călătorilor. Din aceste 180 de pagini reiese în alta rată de mulțumire înregistrată în rândul călătorilor. De asemenea, am putut constata cooperarea uh, pasnicilor de frontieră și posibilitatea de a folosi diferite tehnici pentru a accelera uh, fără a genera nicio inconveniență pasagerilor trecerea frontierei. Să nu uităm că trecerea frontierelor este obiectivul principal. Trebuie așadar să analizăm cum se poate desfășura cel mai bine această trecere a frontierei. Trebuie în același timp să analizăm cum putem face ca acest obiectiv să fie compatibil cu alte obiective cu caracter secundar, de pildă accesul uh, personalului de securitate la datele astfel colectate. Trebuie de asemenea să ținem cont și de uh, rapiditatea colectării datelor și uh, caracterul interoperabil cu sistemele existente. În acest sens, domnule Garkov, aș dori să vă pun câteva întrebări, foarte repede patru întrebări, pentru ca dumneavoastră să aveți timp să răspundeți. În primul rând, care sunt uh, principalele motive care au dus la uh, apariția unor erori în diferitele probe. Aș dori ca dumneavoastră să le explicați colegilor care sunt aceste motive. În al doilea rând, care sunt motivele pentru care în repetate rânduri nu a funcționat așa numită autentificare pasivă? În al treilea rând, vis-a-vis -vis de datele biometrice, putem spune că e mai bine sau nu să folosim amprente, identificarea uh, trăsăturilor faciale și uh, scanarea irisului. Și ultima întrebare, varianta finală a proiectului pilot va fi într-adevăr prezentată în noiembrie? Deja, în acel moment, va exista posibilitatea de a lua măsuri la timp sau, din potrivă, va trebui, vor trebui acestea amânate. Încă o dată vă felicit și mulțumesc. Thank you. And now it's time for... Uh... Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Sipel, care ține locul doamnei Faion. Vă mulțumesc! Din păcate, raportarea noastră nu poate fi astăzi aici, așa că am să mă concentrez asupra câtorva, unor câteva aspecte. Deocamdată, raportul are un caracter preliminar și nicio concluzie nu se poate trage de pe urma acestui raport și rezultatele prezentate nu sunt decât o mică parte a rezultatelor așteptate. Aceste concluzii preliminare nu acoperă opțiunile dorite, nu oferă informații referitoare la uh, opțiunile testate. Doamna Fayon dorește în mod deosebit să știe care au fost în concret experiențele călătorilor care au luat parte. Diferite opțiuni tehnice duc de asemenea la diferite rezultate. E de asemenea interesant să vedem că, de pildă, la Lisabona nu s-au întrunit criteriile necesare de calitate, însă nu este foarte clar care va fi impactul acestora. S-au, identificat o serie de uh, constrângeri, folosirea acelor ghișe, o practică preferată de comisie, însă s-ar putea să pună probleme în ceea ce privește um, considerante de securitate, caracter accesibil pentru um, clienți și așa mai departe. Doamna Fayun a colaborat foarte bine cu raportorul. Am o întrebare însă cu caracter personal. Proiectul pilot e aproape gata. De ce astăzi nu există nicio recomandare clară care să vină din partea acestui raport. Și ne puteți spune care au fost fondurile cheltuite pentru acest proiect pilot. Foarte bine. Înainte de a asculta răspunsurile, doamna Vergiat a cerut cuvântul. Vă rog. Oui, merci. Euh, bon, tout d'abord pour dire que je... Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus domnul Diaz de Mera în ceea ce privește um, respectul, respectarea votului uh, Parlamentului. Deja am avut de pierdut în ceea ce privește proiectul pilot și um, e adevărat că suntem puțin surprinși să vedem că circula, circulă deja contra proiecte, alte proiecte cu care noi nici măcar, de care nici noi, nu, noi nici măcar nu suntem la curent. Nu ni se pare normal să ne parvină indirect aceste informații. Ar trebui ca Comisia să respecte dispozițiile tratatului de Lisabona în ceea ce privește respectarea drepturilor Parlamentului European. Pentru că în anumite domenii sunt aplicate cu mai multă rigoare prevederile acestui tratat. Fără a pune la sub întrebării eforturile colegii noastre, eu rămân cât se poate de sceptic în ceea ce privește situația proiectelor pilot. Chiar dacă s-au făcut experiențe în 11 state membre și în 17 locuri, uh, nu cred că proiectul are anvergura suficientă. Uh, nu mi se pare normal să analizăm doar probleme tehnice, pentru că acest proiect nu este unul uh, strict tehnic. Dacă am înțeles eu bine, Uh, aveți sisteme de identificare prin iris uh, și um, alte sisteme de identificare cu mai multe detalii. Eu nu cred că aceste sisteme sunt atât de eficace. Sunt uh, de acord cu ce a spus Controlorul European pentru Protecția Datelor. Acest proiect este unul foarte costisitor, nejustificat, uh, fără justificări suficiente și uh, destul de intruziv. În ceea ce privește viața privată a cetățenilor, uh, toată ziua, bună ziua, vorbim despre constrângeri bugetare, dar Iată că atunci când e vorba de un proiect care tocmai nu s-a dovedit a fi eficient și care este foarte costisitor, lucrurile nu mai stau la fel. Acest proiect va costa în jur de un miliard un miliard de euro. Cred că mai bine ar fi să alocăm aceste fonduri pentru uh, a salva persoanele care se neacă în mare. Aș vrea să știu care este impactul uh, primului uh, proiect uh, în raport cu proiectele pilot și aș vrea să știu dacă această abordare a fost integrată în testele pe care le faceți acum sau dacă alte Organizația sunt mai bine informate decât uh, Parlamentul European. Mulțumesc, doamna Vic. Vic doamna Vinkstrom. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, eu nu pun sub nicio formă la îndoială bunele intenții ale acestui proiect, însă ne îngrijorează cheltuielile enorme și ne întrebăm dacă fondurile sunt bine cheltuite, sunt merg către o cauză bună. Repet ce a spus uh, raportorul domnul Diaz de Mera și uh, poziția Taniei. Nu uh, ne ajută deloc. Mă bucur că doamna Fayon și domnul Diaz de Mera sunt, uh, formează o echipă foarte bună. Noroc că sunt alături de noi în Parlamentul European. Ei au ținut cont de uh, ce, ce precizări au făcut raportorii din umbră. Cred că avem de-a face cu un exemplu negativ de cooperare instituțională. O cooperare uh, foarte proastă. Informațiile nu ne-au fost uh, transmise corect, le-am aflat uh, pe surse, informații scurse, uh, în secret. E clar că nu există încredere între instituțiile noastre și cred că ar trebui să tragem învățăminte din situația actuală. Cred că nimeni din această sală nu pune la îndoială bunele intenții pe care le aveți, însă Comisia trebuie să înțeleagă că nu mai acceptăm această situație. Trebuie să ne parvină informațiile la Parlamentul European, în special um, către raportori. Informațiile trebuie să fie transmise transparent și deschis. Nu trebuie să ne bazăm pe informații uh, Uh, transmise întâmplător sau uh, care ne parvin pe sursă. Nu este acceptabil acest lucru. Suntem îngrijorați, veți înțelege și de ce, și aș avea mai multe întrebări, dar deocamdată mă bucur că sunteți plini de intenții bune, dar vă rog să rămâneți cu acest mesaj foarte clar. Trebuie să ne furnizați informațiile necesare. A venit și momentul răspunsurilor. Domnul Garcov are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Înțeleg uh, de ce uh, EULIS a suscit atât de mult uh, interes. Îi mulțumesc domnului Dias de Mera pentru aprecieri. Vă asigur că facem tot ce ne stă în putere pentru a vă transmite răspunsuri cât mai complete. Au eșuat mai multe teste, este adevărat. De ce s-a întâmplat acest lucru? N-aș spune că ele au eșuat uh, la propriu. În realitate, unele teste au fost uh, foarte specifice și uh, a fost nevoie de, uh, informa- de tehnologii uh, specifice. Așa cum am spus, uh, noile tehnologii sunt apreciate și acceptate la nivel înalt. Nu întotdeauna, însă am fost, am reușit să nu am reușit de fiecare dată să reunim uh, toate datele necesare. Rapoartele interimare arată că anumite teste nu au fost încununate de succes sau, nu, sau au eșuat, dar eu aștepta să avem toate dovezile, toate datele, după ce le vom analiza și atunci tragem concluziile finale și spunem dacă, dacă într-adevăr s-a eșuat sau nu și tragem concluzii mai fiabile în ceea ce privește fezabilitatea și sau uh, eșecul proiectului. În multe cazuri, agenția a lucrat îndeaproape cu reprezentanții uh, industriei care produce tehnologie biometrică și, după cum am menționat deja în prezentarea mea, nu întotdeauna tehnologiile disponibile erau cele mai potrivite pentru uh, obiectivele testului, de aceea uneori rezultatele nu sunt cele mai convingătoare. E vorba de rezultate uh, interimare bazate pe um, un eșandion din date. Odată ce va ieși și raportul final, vom putea face recomandări clare privind fezabilitatea. Dacă anumite teste nu uh, au avut succes, acest lucru va fi recunoscut. Care este cea mai bună combinație de identificatori biometrici? Uh, avem uh, un raport preliminar, după cum am spus, anumite teste au arătat că anumite combinații nu că ar merge mai bine decât altele, dar sunt mai rapide și facilitează proiectul. Uh, trebuie să se facă niște alegeri în funcție de raport. Este mult prea devreme pentru a putea trage vreo concluzie în ceea ce privește cel mai bun uh, identificator. Raportul final uh, va fi uh, predat la timp de agenție, noi depunem eforturi în acest sens și sperăm să putem să facem acest lucru în noiembrie. Vom crea și un sistem prin care vom putea primi mai multe contribuții decât am primit în uh, proiectul pilot. Doamna Faioni a făcut câteva observații. Înțeleg uh, îngrijorările specifice legate de investițiile necesare uh, odată cu implementarea frontierelor inteligente. Sper că raportul final va veni cu un răspuns clar în privința capacității echipamentelor existente acum de a susține proiectul frontierilor inteligente, de a asigura procese de gestionare a frontierilor mai uh, eficiente. Bugetul la grație este de 3,5 milioane de euro. Vreau să subliniez că nu toată sumă a fost folosită. Agenția a încercat să optimizeze pe cât posibil cheltuielile, mai ales pentru că la început, când am început discuția cu Comisia Europeană și cu statele membre, a reieșit clar că pilotul uh, proiectul pilot uh, depășește ce ar trebui să facă pilotul, depășește uh, timpul și fondurile pe care le avem. Cheltuielile aproximative cu proiectul pilot sunt de aproximativ 2,3 milioane de euro, care, prin care sunt incluse granturile pentru statele membre și cheltuielile agenției. Cu raportul final, uh, agenția vă va pune la dispoziție, desigur, și alte detalii în legătură cu costul total al pilotului. În ceea ce privește întrebarea legată de uh, procedura rapidă, răspunsul este nu. Propunerea respectivă nu a fost încă depusă. Când am discutat proiectul pilot, uh, am uh, decis ce este important, uh, ce a reșit ca fiind important din discuțiile cu Parlamentul și Comisia. În privința procedurii rapide, va trebui să vedem, să analizăm situația. Deocamdată nu face parte din proiectul pilot. Doamna Wikstrom, da, înțelegem preocupările dumneavoastră. Avem încredere în același timp că în raportul final veți găsi răspunsurile importante de care aveți nevoie, în special în privința eficienței și um, valoarea adăugată presupusă de frontierele inteligente, toate ce sunt implementate. Mulțumesc. Mulțumesc. Atunci, în aceste chestiuni, trebuie să așteptăm până la sfârșitul noiembrie. I would like to ask Mr. Rosenberg from the EU. Aș vrea să-l uh, rog pe domnul Rosenberg de la Comisia Europeană să ne ofere o mm, informare în legătură cu noua propunere legislativă. Vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Mai întâi, în numele Comisiei Europene și a Serviciului Comisiei Europene, dați-mi voie să-mi exprim satisfacția cu în legătură cu modul în care pilotul, proiectul pilot este implementat uh, de agenție de EULISA. Uh, credem că este făcut într-un mod foarte profesionist uh, și cu tot managementul și coordonarea necesare și rezultatele de până acum au fost date nu doar la timp, ci și într-un mod util și cred că unele dintre elementele sau concluziile provizorii pe care domnul Garcov le-a menționat deja ne ajută să urmărim în continuare dezbaterile uh, și noi la Comisie și Parlamentul și statele membre și uh, în Consiliu de asemenea. Mi-ați cerut uh, un update în legătură cu situația de fapt acum. A trecut ceva timp de când am vorbit despre frontiere inteligente în Europa, în Parlament. Ultima dată, de fapt, s-a întâmplat pe 9 iunie la plenara din Strasburg când comisarul Avramopoulos a vorbit despre obiectivele propunerii și despre elementele care sunt evaluate de comisie în pregătirea noilor propuneri, care a spus că în, la acel moment că se vor prezenta colegilatorilor la începutul 2016. Știți că acum când vorbim, miniștrii de interne discută reacțiile care trebuie luate la criza refugiaților, criza migranților și o parte a acestui răspuns este propunerea să se facă propunere în legătură cu managementul frontierelor externe ale Uniunii Europene până la sfârșitul acestui an 2015. Deci, acum uh, vom, probabil ne vom uh, confrunta cu foarte rapid cu concluziile aceste ședințe a miniștrilor de interne care cere Comisiei să facă propuneri legătură cu managementul uh, frontierilor externe ale Uniunii Europene uh, până la sfârșitul anului. Uh, acest pachet de obicei include propuneri și privind frontierele inteligente. Trebuie să ne asigurăm că e confirmat și vedem cum se desfășoară la nivel practic dacă e fezibil, dacă, fezabil, dacă se poate face, dacă poate fi combinat cu raportul final al EULISA, începește faza de testare, dar există posibilitatea să trebuiască să accelerăm prezentarea propunerii privind frontierele inteligente și uh, să o dăm înainte de sfârșitul acestui an. Deci acesta este un element nou față de luna iunie, când comisarul Avramopoulos vorbea despre 2016. În ce privește calendarul acestor propuneri, ați văzut calendarul evaluării de impact care a fost publicat în iunie și care a fost făcut disponibil pentru comentarii în iunie. Știți că propunerile, evaluarea de impact a propunerilor se concentrează pe cinci chestiuni. Mai întâi, arhitectura viitorului sistem, apoi biometria care se va folosi, ce s-a spus astăzi dă unele indicații deja, opțiunea celor 10 amprente digitale nu se pare că nu va ieși câștigătoare pentru că ia prea mult timp, deci probabil se va merge pe o versiune mai mică. Apoi, al treilea, în facilitarea trecerii frontierei și aici avem problema programului uh, călătorilor înregistrați RTP. Asta e una opțiune. Sau versiunea light RTP, o aplicație web. Se explică în studiu că e a doua opțiune și această idee de a nu avea niciun fel de RTP, ci doar să folosim uh, acceleratori de proces, cum ar fi chioșcuri uh, self-service, ca o a treia opțiune și am menționat acest lucru în câteva, mai multe, uh, mai detaliat pentru că se leagă de ce ați menționat unii dintre noastre în legătură cu această a treia opțiune, folosirea facilitatorilor și acceleratorilor de proces trebuie să fie o discuție care să se țină și în Parlament și suntem foarte interesați și dorni să avem această discuție și cu dumneavoastră și o sesiune tehnică, așa cum am făcut pe alte subiecte deja anul trecut. Dar pe această opțiune specifică a viitoarei uh, propuneri, care a fost în uh, roadmap-ul pentru iunie, este corect ca și Consiliul uh, să dea explicații suplimentare în legătură cu această opțiune la ședința sa din iunie. Noi am făcut uh, acest lucru. În acel moment a fost o ședință scurtă și am pregătit un document non-oficial, neoficial în august, care s-a discutat joia trecută la grupul Frontex cu statele membre și sigur suntem bucuroși și intenționăm, de fapt, să-l vi-l dăm și noastră pentru discuție. Vreau să subliniez că acest document uh, e exact ce spune, că e un document neoficial care explică o subopțiune într-o evaluare de impact care a fost publicată și care va, se va dezvolta și mai mult când pregătim propunerea noastră mai târziu, anul acesta sau în 2016. Apoi, după implementare avem perioada de retenție pentru stocarea datelor, deci o altă chestiune politică majoră pe care o investigăm în uh, evaluarea de impact și al cincilea bloc se referă la accesul autorităților la datele din sistem. Acestea sunt cele cinci mari întrebări și, cum spuneam, am anunțat în iunie că aceasta va fi coloana vertebrală a evaluării de impact pe care o vom folosi. Un alt element pe care vreau să-l menționez este lansarea unei consultări publice care s-a făcut pe 29 iulie pe site-ul Comisiei. Până la sfârșitul octombrie deschisă consultarea. Am cerut uh, delegațiilor UE din sănătate să facă publicitatea acestei posibilități, pentru că propunerea vor avea impact și asupra cetățenilor din țări terțe și guvernele lor ar trebui să știe și să poată să răspundă la întrebările din consultare de asemenea, am cerut Agenției pentru Drepturile Fundamentale să-și contacteze stakeholderii, în special societatea civilă, pentru a reacționa uh, față de această consultare. Management Boardul uh, Iulis a de asemenea a fost uh, rugat să se implice și vrem să facem același lucru și aici la noastră să vă să anunțăm pe oricine este interesat de subiect că există posibilitatea de a uh, răspunde în detaliu la întrebările pe care le-am lansat. Și, de asemenea, ultimul element pe care vreau să-l menționez este că am avut o serie de întâlniri țintite cu tot felul de uh, stakeholder, de exemplu, companii aeriene sau maritime, societatea civilă. Am avut o ședință cu uh, persoane din uh, mediul juridic, din mediul uh, Uh, din Ministerul de Interne și uh, de asemenea cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale și vom avea și mai multe ședințe tehnice în următoarele luni pe o serie de subiecte pe care le investigăm în contextul evaluării de impact. Așadar, asta va continua și avem nevoie de asta, cum spuneam mai devreme, avem nevoie de asta pentru a fi uh, o evaluare cât mai completă care să susțină aceste propuneri foarte complexe pe care le, vom, pe care le pregătim. Și dați-mi voie să repet că, așa cum, repet că așa cum am făcut și în trecut, vom vrea să discutăm aceste chestiuni și cu dumneavoastră de câte ori ne invitați să o facem. Asta ar fi tot. Mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru clarificări. Domnul Diaz de Mera, doriți să luați cuvântul la sfârșit?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 Astăzi domnul Rosenberg a recunoscut uh, în sfârșit existența acelui document uh, neoficial. Vreau să informez Comisia că domnul Moraes și eu am protestat în scris. Am expus deja despre ce e vorba. În orice caz, mi se pare foarte util că, având în vedere întâlnirea din data 26 a grupului pentru frontiere, cei doi raportori uh, ar fi putut afla despre acel document. Ca a treia opțiune uh, de a folosi um, acele ghișee și acceleratoare. Atât, vă mulțumesc tuturor pentru participare și ajutor și, uh, bineînțeles, și agenției Ulise. Doamna Sipel. Foarte pe scurt. sunt de acord. Dacă există informații puse la dispoziția unei instituții și noi ar trebui să primim acele informații. Știu că uh, raportorii au fost de acord uh, și anume să trimitem o scrisoare în numele comisiei și acest punct e pe ordinea de zi, uh, va fi discutat mâine și cred că toată lumea e de acord cu toții. Dorim ca această scrisoare să fie trimisă cât se poate de repede. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru această sesiune de discuție. Cred că putem încheia mai devreme. Vă rog, țineți minte mâine să vă aduceți cartela de vot pentru că mine vom vota. Vă mulțumesc!